Good morning, colleagues. I'm going to begin the agenda with. Um... Bună dimineața, stimați colegi. O să începem cu dezbaterea noastră comună privind abrogarea anumitor documente, anumitor uh, acte juridice. Vreau să vă aduc aminte că nu avem în această dimineață interpretare slovacă. Asta pe lângă anunțurile făcute ieri. Primul punct privind abrogarea anumitor acte în cazul spațiului de libertate, securitate, justiție. Este un capitol extrem de tehnic, nu foarte interesant, probabil de aceea am rămas eu raportor. Însă, din punct de vedere procedural, este deosebit de interesant, așa că am să vă prezint acum care este situația, propunerile comisiei pe ambele decizii și pe regulament privind abrogarea anumitor acte care sunt deja depășite în materie de cooperare polițienescă și judiciară din acheul Schengen. Întrucât acestea urmează să expire, conform protocolului, Comisia trebuie să facă o evaluare și o revizuire a acheului Schengen s-au identificat o serie de acte care sunt deja depășite pentru că conținutul lor a fost preluat în acte juridice ulterioare sau pentru că au un caracter temporar. Din acest motiv, Comisia a înaintat trei propuneri de abrogare a acestor acte depășite. În decembrie trecut, coordonatorii au decis să recomande adoptarea în procedura simplificată, regula 15 din regulamentul de procedură și aș da acum cuvântul Comisiei să ne prezintă propunerile. Comisia, vă rog, dacă ați putea să ne prezentați, eu îmi să-mi fac comentariile mai târziu. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să prezint comisiei noastre propunerile comisiei noastre de abrogare a unor acte depășite din pilonul 3. După cum știți, această inițiativă e parte din exercițiul anual de vizire al comisiei și ține și de exercițiul protocolului 36. În rânduri repetate anterior am explicat comisiei că s-a lucrat pe două direcții în baza procedurului, procedurului 36 din anexa tras de la Lisabona. Odată, se prevede un final, perioadă de tranziție pentru anumite acte din pilonul 3, care și-au încheiat valabilitatea pe 30 noiembrie, și a doua direcție se referă la opt-out-ul britanic, articolul 10 din protocolul 36 și știm cu toții ce s-a întâmplat uh, în contextul exercițiului referitor al Regatul Unit, așa că nu o să intrăm în detalii astăzi. Însă, pe celălalt plan, Comisia a analizat minuțios aplicabilitatea documentelor din actelor din acest domeniu, pentru că e important să asigurăm claritatea atunci când e vorba de achiul european. Fostul achie european pre-Lisabona în materie de cooperare polițienească și judiciară în chestiuni penale este important pentru buna funcționare a uh, spațiului european de justiție și securitate. Toate actele valabile trebuie să fie puse în aplicare din statele membre. Protocolul 36 confirmă la articolul 9 că efectele juridice ale documentelor Uniunii adoptate în baza tratatelor înainte de intrarea în vigoare a tratatului de Lisabona rămân aplicabile atâta timp cât nu sunt abrogate, anulate sau modificate. Deci fostele acte din pilonul 3 care n-au fost ajustate conform Lisabona au rămas în vigoare și sunt văzute ca atare de Curtea Europeană de Justiție. Însă există o serie de acte care sunt depășite, după cum spuneați dumneavoastră, domnule președinte, efectele nu se mai aplică sau nu mai sunt relevante pentru că au avut caracter temporar sau deoarece conținutul lor a fost preluat în acte ulterioare. De aceea Comisia a început să facă curățenie, să spunem așa, tocmai pentru a identifica actele respective. Vă aduceți aminte că scopul principal al comunicării Comisiei din mai anul trecut, uh, privind pilonul 3, era acela de a informa statele membre și Parlamentul European în legătură cu realizările pilonului 3. După comunicarea din iunie 2014, DG Afaceri Interne și DG Justiție au analizat acheiul comunitar în materie de cooperare polițienească și judiciară în chestiuni penale, la capitolele Schengen și non-Schengen, și a identificat o serie de acte care putea fi abrogate în contextul expirării perioadei de tranziție. Deci în noiembrie anul trecut, Comisia adoptara trei propuneri de abrogare a 24 de astfel de acte. S-a propus un regulament pentru achiul um, non-Schengen, pilonul 3, 1 DG Justiție, 2 DG Afaceri Interne. O decizie de asemenea se referă la achiul pilonul 3 Schengen. Am propus uh, trei acte DG Afaceri Interne, pentru abrogare și o decizie referitoare la achiul pilon 1 Schengen, unde am propus abrogarea 12 acte ce țineau de portofoliul de afaceri interne. Aceste propuneri a fost discutat în grupul Consiliului, care se ocupă de protocolul 36, PROAP, cum îl numim noi. Statele membre și-au exprimat opinia în legătură cu modificările necesare la propunerile făcute. După ce am examinat aceste, acest um, propunere, Consiliul a propus modificarea două instrumente de la decizii la regulament, a propus de asemenea modificarea titlului celor trei propuneri și au propus să adauge încă patru acte în materie de justiție penală pe lista actelor depășite. Comisia a fost de acord cu propunerile Consiliului. Comisia nu a propus într-o fază inițială să abroge decizia cadru a Consiliului 2008, din 2008 978 privind mandatul european pentru dovezile acceptabile în justiție. Comisia nu a considerat că e corect din punct de vedere tehnic să o considerăm depășită, această decizie cadru, pentru că va fi înlocuită de directiva 14 din 2014 privind Ordinul European de Investigare. Deci convenția cadru continuă să se aplice a două state membre care nu fac parte din domeniul de aplicare a documentului anterior menționat. Comisia a propus o dispoziție tranzitorie la articolul 2 din regulamentul privind acquis non-Schengen pentru a rezolva această problemă cu Convenția Cadru. Comisia este de acord că aceste dispoziții nu se vor mai utiliza în practic, dar Convenția Cadru va continua să se aplice mandatelor executate în temeiul deciziei cadru atâta timp cât investigațiile penale respective nu sunt încheiate. În concluzie, Comisia a finalizat lista actelor din pilonul 3 care rămân în vigoare pentru a oferi certitudine juridică atunci când e vorba de implementarea acestui achi. De aceea, așteptăm cu nerăbdare să cooperăm cu Parlamentul European în contextul procedurii de abrogare a acestor acte depășite. Asta va aduce un plus de claritate pentru legislatori și pentru cei din justiție și am vrea să putem să adoptăm această propunere cât de curând posibil prin procedura simplificată. Mulțumesc. Aș ruga președinția dacă ne-ar putea informa puțin. Consiliul a propus amendamente. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, stimați membri ai Parlamentului. După această prezentare a Comisiei, nu mai am multe de adăugat. Consiliul s-a ocupat într-adevăr de aceste dosare, după cum spunea reprezentanta Comisiei. La Consiliu am căzut de acord să modificăm tipul de act juridic, părea alegerea cea mai rezonabilă. De asemenea, am adăugat acele documente menționate de comisie Am vrut să introducem acolo și acordul de cooperare privind accidentele rutiere și celălalt privind permisele de conducere, care nici nu au intrat în vigoare și de asemenea am cerut să se abroge acest mandat pentru dovezile în justiție aplicabil doar în cazul a două state membre. Aceste propuneri vor fi confirmate la Coreper joi, în 16, și sperăm că după aceasta vom putea să discutăm alte propuneri cu dumneavoastră pentru a ajunge la un acord. Vă mulțumesc foarte mult! Domnul președinte, mulțumesc și eu. Am ascultat prezentarea comisiei în calitate de raportor. Aș dori să discutăm o chestiune înainte de a da cuvântul colegilor și serviciului juridic. Există o neconcordanță privind temeiul juridic al unei dintre actele propuse acțiunea Consiliului privind armonizarea legilor și practicilor referitoare la lupta împotriva dependenței de droguri și lupta împotriva traficului de droguri. Mă întreb dacă se poate abroga prin regulament un act pentru care se cere prin tratat Mulțumesc, domnule președinte. Actul propus pentru abrogare are ca temei juridic tratatul, articolul 23.1, acesta se era menit pentru adoptarea măsurilor de armonizare în acest domeniu prin instrumentul tradițional de armonizare legislativă, directiva. Acum noi abrogăm această decizie comună Parlamentului și Consiliului. Nu se mai impune existența unui instrument de armonizare, din potrivă, trebuie ca acesta să fie abrogat și să existe un instrument care să permită aplicarea directă, erga omnis. Instrumentul legislativ adecvat în acest context este un regulament. Aceasta este analiza juridică agreată de Consiliul Juridic al Comisiei și Consiliului și așa doar se poate atinge obiectivul de a abroga decizia Consiliului în cauză. Serviciul Juridic al Parlamentului, dacă are ceva de completat. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. După cum a explicat Comisia, scopul acestor propuneri este abrogarea 24 de acte. Abrogarea actelor depășite aduce claritate și transparență. Din acest punct de vedere, propunerea este pozitivă, însă a existat o serie de chestiuni identificate de serviciu juridic în analiza noastră preliminară a propunerii una se referă la temeiul juridic, cealaltă se referă la forma actelor respective. Ceea ce privește temeiul juridic, Comisia a propus trei acte care să abroge altele 24. Am putea să avem în vedere o abrogare individuală, fiecare bazat pe temeiul juridic specific, pentru că în prezent fiecare propunere se bazează pe mai multe eh, temeiuri juridice. A doua propunere este de a analiza mai în profunzime propunerea Comisiei. După cum spuneam, scopul e abrogarea anumitor acte depășite. Motivul solicitării de a avea temei juridic separat uh, este ancorat în principii de juridice și în ideea că există competențe specifice conform tratatelor. În măsura în care obiectivul acestor acte este de a elimina alte acte, atunci ar putea fi înțelese ca afectând uh, într-o manieră mai mică competența statelor membre și acesta ar putea fi un considerent atunci când ne gândim la temeiul juridic care ar putea fi ales. Și a doua chestiune este cea formei pe care trebuie să o aibă aceste acte. Comisia a propus decizii, Consiliul a modificat uh, deciziile în regulamente. În ambele situații e o problemă cu a treia propunere care are ca temei juridic, ca un, temei, un dintre temei juridic, articolul 23, care impune doar adoptarea de directive. Consiliul a identificat chestiunea și a inclus la considerent o explicație conform care în acest caz se poate folosi regulament în loc de directivă, însă și asta ar solicita o analiză ulterioară. Acestea sunt cele trei chestiuni identificate de noi, temei juridic și forma actelor. Vă mulțumesc pentru atenție. Pentru analiza în profunzime o să cerem o, un aviz oficial Cred că un coleg dorea să intervină. Întrebarea noastră, vă rog, acum? Mulțumesc, domnule președinte. Este într-adevăr o chestiune extrem de interesantă și mă bucur de fiecare dată când se abrogă măsuri depășite, însă mă interesează ceea ce a spus serviciul juridic Adică, în materie de temei juridic, chestiunile trebuie să fie clare. Se abrogă 24 de acte. Tocmai am auzit că se discută utilizarea de directive sau regulamente. Pot să presupun că flexibilitatea de care beneficiază directive atunci când e vorba de până aplicare se aplică și atunci când e vorba de abrogare? clar, abrogarea nu poate fi făcută la întâmplare. Dacă nu cădem de acord asupra unei proceduri simple de abrogare, rezultă că există riscul de confuzii. Și o a doua întrebare. Practic, se încearcă să facă curățenie și ne place tuturor să fie curățenie. Comisia sau serviciile juridice ne-ar putea să ne spună dacă, gândindu la protocolul 36, o să rămânem uh, cu ceva rămășițe pe aici, pe acolo, care să impună intervenții ulterioare sau ce se face acum este curățenie totală. Nu mai lasă nimic în spate. Asta după dispariția celui de-al treilea pilon. E o întrebare oarecum pedantă, însă e important să știm acest lucru dacă mai rămân lucruri necurățate. Vreau să mă asigur că nu există în același timp suprapuneri sau că nu sunt elemente care vor trebui să fie tratate separat. Știți că am discutat în chestiunea protocolului 36 și anterior, spune domnul președinte, Comisia Doriți să răspundeți? Comisia, vă rog. Din perspectiva serviciului juridic al Comisiei, într-adevăr, este adevărat că în articolul 83 din tratat, 82 aneatul 2, de asemenea, se referă la directive ca instrumentul juridic adecvat. Însă, dacă ne gândim la scop. De ce e vorba de directivă acolo? Scopul ea de a proteja statele membre împotriva introducerii de la nivel central european a unor elemente cu forță obligatorie în materie de drept penal. Ideea era de a limita intervenția europeană în chestiuni ce țin de autoritatea statelor membre logica și spiritul uh, uh, măsurii respective nu se aplică în acest caz când e vorba de abrogare. De asemenea, serviciul juridic consideră că regula, uh, serviciul juridic consideră că un regulament este perfect adecvat acestui scop. La a doua întrebare a domnului Kirkhope. Comisia a analizat minuțios achiul la pilonul 3 și am încercat să operăm minuțios, am identificat toate acele acte juridice care nu mai au nicio utilitate, fie pentru că aveau un caracter temporar sau pentru că au fost înlocuite de altele mai târziu. Însă, dacă am înțeles bine, întrebați și dacă mai sunt elemente aplicabile din Pilonul 3. Multe elemente încă se aplică, sunt acte care nu au fost înlocuite de legi ulterioare, de acte ulterioare și care nu aveau un caracter temporar. Nu suntem în situația în care actele anterioare au fost uh, complet înlocuite, adaptate la cerințele tratatului de la Lisabona. Nu, multe încă sunt în vigoare, însă după expirarea perioadei de tranziție, acest pilon 3 eh, face obiectul unei revizuiri la Curtea de Justiție și Comisia are atribuții de pline în acest sens. Asta ca să ne asigurăm că într-adevăr se respectă obligațiile ce decurg din aceste acte this initial discussion that some amendments will be needed. I will submit um, some amendments to members. And once we've got the formal opinion... În momentul în care avem un aviz uh, formal din partea Serviciului Juridic din, al Parlamentului, vom putea să spunem care este procedura corectă pe care trebuie să o urmărim. Și de aceea cred că acum putem să încheiem această discuție, așa că mulțumesc, dragi colegi, pentru participare. Și trecem la punctul 14 și anume prezentarea de către comisie pe care o avem în prezența unui coleg din partea Comisiei Juridice. După cum știți, tratatul de la Lisabona ne-a dat uh, o bază pentru domeniul formării profesionale judiciare în domeniul dreptului penal. Este vorba de stabilirea și crearea unei culturi uh, în domeniul uh, judiciar, unei culturi de cooperare. Domnul Morilo este aici cu noi, uh, care este director pentru drept penal la Digi Justice. To, um, I think he's going to come up to the top table. as he approaches, I'll just introduce him, who will now present the 2014 annual report on European Judicial Training. Așadar, vorbind despre raportul anual pe 2014 prin informarea juridică în Europa, trebuie să vorbim despre obiectivele Comisiei, să vedem dacă aceste obiective au fost atinse, în primul rând, și vreau să vă dau timpul să vă așezați pentru ca să ne expuneți opinia dumneavoastră you ready? Yes, please go ahead. So, Mr. you have the floor. Okay. Thank you, thank you, President. Thank you, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule Moraes. O să vorbesc în franceză, pentru că mi-au pregătit ceva în franceză, așa că voi continua în franceză, domnule președinte. Doamnilor și domnilor deputați în Parlamentul European, este, este pentru prima dată că revin la Parlamentul European uh, de mult timp uh, și este foarte emoționant pentru mine. Aș vrea să vă prezint aici așadar raportul anual privind formarea judiciară în Europa pe care am prezentat-o și uh, în uh, prezența pe care o prezentăm așadar în prezența membrilor din Comisia Libe și Jurii din Parlamentul European. După cum știți, acest raport uh, analizează progresele făcute în domeniul formării judiciare în, uh, pe durata anului 2013 și 2014. Obiectivele pentru 2020 în funcție de comunicarea Comisiei din septembrie 2011 um, are așadar ca scop uh, acordarea unei noi dimensiuni formării judiciare europene. Această uh, comunicare, așadar, are acest obiectiv. Obiectivul acestei uh, comunicări însă și obiectivul formării judiciare este de asemenea de a atinge anumite obiective ambițioase pentru a îmbunătăți formarea profesioniștilor în domeniul justiției la nivel european. măcar o jumătate din profesioniștii uh, justiției din Europa, deci cam 700.000 de persoane, ar trebui să fi urmat o formare în domeniul dreptului comunitar până în 2020. Acesta este unul dintre obiective. Și de ce este așa? Care este așadar scopul acestei formări judiciare și al raportului pe care vreau eu să vi-l prezint? Sunt sigur că veți fi de acord cu mine că dreptul Uniunii Europene nu are sens decât dacă este aplicat în sensul în care a fost el uh, conceput de către legislatori, adică în contextul celor 28 de sisteme judiciare care sunt în continuare foarte diferite. Este de aceea foarte important să înțelegem cum acest drept uh, se articulează în funcție de diferitele sisteme judiciare. Formarea este esențială, însă este esențială pentru a ne asigura că drepturile și obligațiile pe care le aduce cu sine Uniunea Europeană devin un lucru esențial, de asemenea pentru a îmbunătăți sistemele judiciare în statele membre, dar și pentru a îmbunătăți încrederea reciprocă a profesioniștilor în sistemul judiciar. Sunt convins că, dincolo de mecanismele formale de uh, recunoaștere reciprocă, de exemplu, această încredere este esențială pentru a putea contribui la diferitele proceduri transfrontaliere și la îmbunătățirea deciziilor, adică la crearea unui spațiu european al justiției. Totuși însă trebuie să constatăm că 700.000 de profesioniști, judecători, procurori, avocați și uh, notari, uh, grefieri și așa mai departe, care trebuie să fie formați, sunt într-adevăr o provocare foarte mare, pentru că nu numai promova, formarea lor este foarte ambițioasă ca obiectiv, dar și nivelul formării trebuie să fie unul care să fie într-adevăr uh, compatibil cu nivelul european și nivelul național. Trebuie să nu uităm că formarea magistraților uh, ține, în primul rând, de competența statelor membre până una alta. Să nu uităm însă că tratatul de la Lisabona ne-a dat uh, cadrul necesar pentru a putea oferi sprijinul pentru formare în cooperarea civilă și judiciară. Mă refer aici, bineînțeles, la articolul 81 și 82 uh, al TFUE. Uniunea Europeană s-a încadrat așadar în uh, acest, uh, în acest obiectiv pentru a susține așadar peste, formarea peste 20.000 de practicieni pe an. Uniunea Europeană are deci acest obiectiv și există în continuare și un obiectiv la nivel național în acest sens. Raportul 2014 cu privire la formarea juridică pe care vi-l prezint astăzi este și a servit ca instrument pentru a putea măsura progresele în acest domeniu în toate statele membre, în domeniul justiției, dar și pentru a putea măsura progresele de către comisie. Aceste elemente sunt așadar esențiale. Formarea judiciară europeană trebuie să fie susținută și este susținută la nivel politic. Vreau să vă amintesc în acest sens concluziile Consiliului uh, European din decembrie anul trecut, în care formarea profesioniștilor justiției este prezentată ca un instrument esențial pentru consolidarea achiului uh, comunitar. Aceasta însă depinde, bineînțeles, de susținerea pe care o aduceți dumneavoastră, uh, deputații din Parlamentul European, la acest subiect. Și iată, dovada este chiar reuniunea de astăzi. Comisia, uh, de când uh, este în funcție, a anunțat că dorește să aducă cu sine un elan nou, un impuls nou uh, formării judiciare, așa cum s-a întâmplat și cu evenimentele recente. Formarea profesioniștilor în domeniul justiției la nivelul Uniunii este deci una din prioritățile esențiale ale tuturor instituțiilor europene și uh, Mă gândesc aici la Comisia Europeană, mă gândesc la Direcția Generală din care fac eu parte, care s-a angajat în mod oficial în acest sens. Importanța, important este așadar, cel mai important este să avansăm, să facem pași înainte. Și iată de ce problemele financiare legate de, la perspectiva financiară pentru uh, această perioadă va aloca peste 130 de, mii de miliard, milioane de euro pentru formarea uh, acestor uh, practicieni. O mare parte a, form, uh, acestor subvenții vor veni din partea subvențiilor rețelelor judiciare pe care le cunoașteți foarte bine, însă pentru prima dată în 2014 am lansat un apel de cereri de subvenții pentru acțiuni care țin de formarea judiciară europeană. În momentul de față suntem pe cale să finalizăm evaluările, dar putem să vă spunem deja că cei 5 milioane de euro care au fost rezervați în acest scop vor fi uh, investiți în proiecte inovatoare de formare transfrontalieră a profesioniștilor justiției. Anul acesta suntem în, uh, am lansat această um, uh, ofertă pentru ca să creștem tocmai uh, bugetul la 5,5 milioane de euro. Există foarte multe cereri, am uh, făcut așadar o formă de licitație pentru a obține cel mai bun proiect. Dorim însă în același timp să ținem cont de actualitatea politică și realitățile politice din care facem parte. Iată de ce uh, până în, în 2015 așadar o mare parte a fondurilor trebuie să revină luptei împotriva terorismului și uh, luptei împotriva radicalizării și formării în acest sens. Dorim să oferim uh, mijloace financiare uh, proiectelor viitoare de formare, fie că e vorba de lupta împotriva radicalizării, fie că e vorba de formarea magistraților la măsuri alternative de privare a libertății, fie că e vorba de instrumente în legătură cu libertatea condiționată. În cadrul luptei împotriva terorismului va trebui să vedem dacă există proiecte transfrontaliere pentru a putea forma judecătorii și procurorii în domeniul luptei împotriva terorismului. În același timp, tot din programul nostru face parte angajamentul de a dezvolta departamentul de formare pe, port, pe uh, pagina internet și portalul electronic e-justice. Această uh, pagină web poate fi consultată de către toți profesioniștii uh, justiției sau de către cetățeni care doresc să aibă răspunsul la o întrebare judiciară sau la căutarea unui notar și așa mai departe. Iată de ce este inconturnabilă această soluție pentru toți, atât pentru cetățenii care sunt confruntați cu un sistem judiciar altul decât cel al naționalităților. Trebuie să lucrăm însă și pentru diseminarea celor mai bune practici în domeniul formării, care au reieșit dintr-un proiect pilot uh, al legislaturii precedente. Așadar, o formare de calitate este o cheie pentru o justiție de calitate și, deci, prin urmare, o cheie pentru încrederea cetățenilor în justiție. Doamnelor și domnilor, care sunt inițiativele, care sunt cifrele pe care le prezentăm în acest raport. După cum s-a întâmplat și în anii trecuți, datele din aceste rapoarte sunt mai țintite și mai complete. Aceste cifre ne arată că suntem pe calea cea bună pentru ca să ne atingem obiectivele comune. În 2013, peste 90.000 de profesioniști uh, ai justiției au fost formați. Este vorba de un progres față de anii trecuți. Suntem la cifra de 210.000 de persoane care au uh, trecut deja printr-o formare în ceea ce privește magistrații în ultimii trei ani. Suntem așadar aproape de obiectivul pe care ni l-am fixat de mai avem așadar de făcut pentru a atinge cifra de 700.000 până în 2020, însă ne apropiem. Dacă cifrele vor crește în fiecare an, aceasta se datorează ameliorării sistemului de colectare a datelor și din cauza unui număr mai mare de participanți și un număr foarte calificat de prestatari de servicii de formare. Rezultatele pot fi însă foarte diferite în funcție de profesia juridică și în funcție de statul membru. Judecătorii și procurorii sunt pe locul întâi datorită activității esențiale și calității rețelei europene de formare judiciară, așa cum vă explicam înainte, care este susținută printr-o subvenție importantă. Importanța formării în domeniul dreptului și a formărilor transfrontaliere sunt elemente cheie pentru uh, a constitui o adevărată cultură judiciară europeană. După cum știți, există din 2014 deja un plan pentru magistrați uh, care va ajuta senzația și sentimentul de apartenență la o cultură europeană judiciară și va contribui de asemenea la îmbunătățirea cooperării judiciare în chestiuni concrete. După ce, au stat câteva, după ce au stat câteva zile în țara unui alt, deci în alt stat membru, vor, magistrații vor putea să descopere așadar cum funcționează sistemul respectiv. Și de aceea îi încurajăm pe toți judecătorii și procurorii sau magistrații în general să participe la rețeaua europeană de formare judiciară și la programul care se numește Aicaos, după regele mitologiei elene, care era fiul lui Zeus și care era cunoscut pentru justiție și pentru corectitudine. El era numit, chemat de multe ori pentru a regla uh, și conflicte între zei și conflicte între umani. Nu trebuie să ne complicăm prea mult cu această mitologie, dar uh, cred că dacă avem această, acest cadru, vom putea să reușim în domeniu și obiectivul principal al lui Iacos este să se întâlnească judecătorii și procurorii din diferite state membre ale Uniunii Europene pentru ca să se sensibilizeze cu dimensiunea europeană a activităților și pentru a favoriza înțelegerea reciprocă a diferitelor sisteme și culturi judiciare europene. Din păcate, se poate constata că în anumite state membre există obstacole în continuare pentru participarea la acest program uh, a tuturor judecătorilor și procurorilor care au fost mai numiți mai de curând. De exemplu, câteodată din cauza lipsei de resurse sau alte probleme, alte obstacole. În ceea ce privește notarii, numărul notarilor care a participat uh, la formarea de drept european s-a dublat între 2012 și 2013. Peste 5.000 de notari au participat la această formare anul trecut. Aceasta înseamnă cam 20% din uh, membrii acestei profesii. Această creștere este foarte importantă având în vedere programul de justiție civilă al Uniunii din ultimii ani, ceea ce arată că eforturile pot duce foarte repede la un efect pozitiv. Se poate constata de asemenea și că formarea continuă în domeniul dreptului uh, Uniunii pentru personalul tribunalelor și așa mai departe este în continuare sub 10%. Există probleme și, în general, pentru profesiile aferente, fie că e vorba de grefieri, fie că uh, E vorba de așadar de grefieri care pot să trebuiască să fie implicați într-o sentință a unui stat uh, terț, fie că e vorba de asistenții judecătorilor sau de mm, către cei care sunt până la urmă primii care trebuie să se confrunte cu publicul, cu cei care, cărora trebuie să le prezinte standardele europene. Doamnelor și domnilor deputați, pentru a încheia, Există în continuare probleme foarte mari în ceea ce privește identificarea problemelor, în ceea ce privește prestarea de servicii de formare. Toți uh, cei care vor participa la această formare vor participa așadar la o strategie de reușită. Este vorba de o sarcină partajată între statele membre, instituțiile europene, uh, profesioniștii uh, în domeniul justiției, toți trebuie să continuăm eforturile pe care le-am început, iar noi, din partea Comisiei, vom continua să finanțăm proiecte de formare transfrontalieră de mare calitate în următorii ani. Vom organiza o conferință în toamnă pentru personalul tribunalelor și vom continua să um, urmărim progresele prin intermediul unor instrumente, printre care și raportul pe care vi l-am prezentat acum. Sunt convins că nu numai că vom atinge această țintă de cele 700.000 de persoane, dar că chiar o să depășim această cifră. Și apoi Parlamentul și fiecare dintre noastre va putea și va trebui să fie aliat, un aliat important. Parlamentul European susține în mod regulat în rezoluțiile sale importanța formării judiciare pentru crearea unui spațiu european al justiției. Știți că există mai multe proiecte pilot între 2012 și 2014 și sperăm ca susținerea pe care ați acordat-o noastră acestor proiecte să se vadă și acum. Noastră puteți sensibiliza statele membre, puteți uh, să reprezentați și diferite instituții de formare care sunt esențiale pentru formarea în dreptul Uniunii um, mai târziu. Avem nevoie nu numai de o formare de calitate, ci avem nevoie și de un număr crescut de participanți. Mm. Iată, așa vom putea așadar crea un spațiu um, justi- de justiție europeană. Trebuie ca toți profesioniștii să cunoască dreptul european, să cunoască legile care uh, au legătură acum cu profesia lor. O justiție de calitate este un serviciu pe care uh, îl oferim, uh, o datorie pe care o avem față de cetățenii noștri, dar în același timp este extrem de importantă pentru toată lumea. Doamnelor și domnilor, domnule președinte, vă putem uh, asigura că prin această formare vom putea să ne atingem obiectivele prin acest proiect și aș vrea să vă rog ca uh, și aș vrea să vă garantez că la sfârșitul mandatului noastră ca Chuck Berry o să vedem peste 200 de, o să putem să mergem mai departe, mm, așa cum cânta și el uh, Get Your Kicks on Route 66, putem și noi să mergem 200 de mile fără probleme și chiar să depășim această țintă. Mulțumesc, spune președintele. Într-adevăr, ați fost uh, foarte precis în ceea ce ne-ați prezentat și mi se pare că experiența formării judiciare este întotdeauna una pozitivă. Însă, din păcate, nu, a, nu numai că avem foarte mulți uh, avocați în uh, această comisie, dar și pot spune că competența comisiei noastre în, ultima, ultimele, în ultimii ani uh, a fost din ce în ce mai importantă și din Comisia Jurii și Libe. Pentru non-juriști însă activitatea aceasta este din ce în ce mai complexă, dar uh, noi înțelegem și că avocații sunt uh, ființe umane și că trebuie să aibă, trebuie să existe încredere în procedurile transfrontaliere. Nu e vorba de o chestiune de încercare, e vorba de o chestiune de încredere. Câteodată încercăm să vedem dacă problema care se pune nu este una de încredere și dacă citim acest raport vom vedea că există foarte multe incongruențe în care țările, de exemplu, nu își trimit avocații la nicio formă de formare. Și așa se creează o incongruență între state și cred că întrebările pe care trebuie să le punem sunt mai uh, mature, pentru că acum se formează avocații și trebuie să ne uităm la calitate, trebuie să ne uităm la nevoile pe care le avem și ce funcționează. Acesta ar fi așadar comentariul meu înainte să deschidem uh, discuția. Cred că deputații uh, noștri sunt foarte interesați de acest subiect. Aș vrea de aceea să deschidem totuși discuția acum, să dau cuvântul deputaților, uh, începând cu Ana Gomes. Thank you. It's a, uh, indeed a very... Mulțumesc. Este într-adevăr un raport foarte interesant și foarte important. Mă bucur că Parlamentul a sprijinit această inițiativă. Întrebările mele vizează câteva aspecte în concret. Aspecte pe care dumneavoastră le-ați punctat în prezentarea dumneavoastră. În primul rând, spuneați că veți acorda o atenție deosebită formării în materie judiciară mai ales în ceea ce privește combaterea terorismului, extremismului și radicalizării. Mi se pare un lucru foarte important. Mă întreb în ce măsură puteți să direcționați uh, pe acest făgaș și instrumentele ce țin de protejarea drepturilor fundamentale, atât în domeniul Uniunii Europene, cât și instrumente cu caracter internațional în domeniul drepturilor uh, fundamentale pe care statele membre trebuie să le respecte. Mă tem, de pildă, că în țara mea adesea se face recurs la Constituție, un act care, bineînțeles, include și menționează aceste instrumente internaționale, dar nu se ține cont pe deplin de gama amplă și potențialul acestor instrumente. Iată de ce mi se pare foarte important să nu uităm acest lucru, mai ales când vorbim de combaterea terorismului uh, și combaterea radicalizării sau pedepsirea acestuia. Am o întrebare și uh, legată de formarea uh, online, uh, adesea în ceea ce privește combaterea corupției, uh, spălării banilor, există o etapă necesară în formare care trebuie să aibă loc și să vizeze spațiul cibernetic. Fie că această etapă nu există sau că pur și simplu nu există experți care să ofere formarea necesară mă întreb dacă acest element uh, se regăsește în planul dumneavoastră. În continuare, în ceea ce privește cooperarea uh, judecătorească, înțeleg că statele membre au instrumente diferite unde există diferite abordări în ceea ce privește delictele înregistrate uh, și întrebarea mea se referă la procesul de justiție în într-un alt stat membru. În Portugalia, de pildă, uh, e vorba de un caz în care s-au vândut submarine din Germania. În Germania, anumite persoane au fost uh, condamnate pentru corupție, în timp ce în Portugalia nu s-a întâmplat nimic, cu toate că uh, s-a deschis de mult o anchetă judiciară procurorii portughezi acuză pe omologilor din Germania că nu au cooperat și viceversa, cu toate că există în Germania o lege care permite încheierea unor acorduri confidențiale cu acele persoane condamnate de corupție într-un stat terț, cum ar fi în acest caz Portugalia, țara mea. Și în ultimul rând, vedem că statele membre recurg tot mai adesea la înțelegeri uh, externe, mie însă nu mi se pare că putem vorbi aici uh, de justiție. În ce măsură sunt sensibilizate uh, cadrele judiciare referitor la această situație, dacă pot combate acest sistem care mie mi se pare dăunător pentru justiția europeană și în general. Mulțumesc. Aș dori să vin cu o întrebare suplimentară. Am văzut uh, diagrama dumneavoastră, felul în care este uh, se desfășoară formarea, cum hotărâți în materie procedurală puteți oferi formări noi, de pildă, referitoare la uh, extremism? La... Cum luați aceste hotărâri? Uh, pentru că procedurile diferă de la stat la stat. Cum ă, vă conturați practic abordarea? Aceasta ar fi întrebarea mea. Urmează Birgit Sippel. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În Parlamentul European, când vorbim despre noi legi, vorbim în repetate rânduri despre faptul că un principiu fundamental în cooperarea judiciară ar trebui să fie încrederea reciprocă. Și, repet, uh, faptul că încrederea reciprocă nu există pur și simplu, ci că această încredere reciprocă și cooperarea între autoritățile diferitelor state presupune multă muncă pentru a înțelege sistemele diferite și pentru a vedea unde e în continuare nevoie de îmbunătățire și unde trebuie în continuare să se facă armonizări. M-am bucurat că se va vorbi și despre faptul că judecătorii vor fi informați referitor la alternativele existente vis-a-vis -vis de pedepsele privative de libertate. E o discuție pe care o purtăm deja de ceva vreme în Parlament, în ce domenii putem evita pedepsa cu închisoare și sunt interesat, interesată să văd ce idei există deja pe masă. Mă deranjează însă un pic uh, când vorbim de diferitele categorii profesionale care iau parte la aceste formări. La ora actuală ne concentrăm uh, pe procurori și pe magistrați. Am înțeles că există fonduri speciale destinate formării tocmai acestor categorii. Acestea aparțin uh, bineînțeles, unui sistem de justiție, dar o altă categorie care ține de același sistem judiciar reprezintă și avocații. Și uh, ei reprezintă o categorie care nu se prea regăsește în aceste formări. Poate că e o categorie greu de atins sau poate că există alte interese aici în spate. Aș dori să știu care sunt motivele. Sau poate fi faptul că în uh, trecut multe acte legate de uh, dreptul penal s-au pronunțat, dar e totuși uh, o inițiativă destul de recentă. Poate că avocații ar trebui să fie informați referitor la drepturile pe care le au. Iar o altă întrebare se referă la faptul că uh, se referă la procentele uh, angajaților din justiție, în funcție de statul membru de unde vin, la faptul că aici se înregistrează diferențe foarte mari. În plus, aș dori să știu cum să pun în aplicare concret uh, legile europene în aceste state membre sau uh, nu vedeți anumite legături care v-ar permite să explicați de ce participarea din anumite state membre este mai mare decât uh, altele, de pildă. Mulțumesc, urmează domnul Kirchhoff. Domnule președinte, a fost o prezentare foarte interesantă și s-au făcut trimiteri la um, stabilirea unui contact cu uh, barourile din uh, Europa. Multe din aceste organizații sponsorizează deja programe de formare cu toate că, de pildă, în ceea ce privește Anglia și țara Galilor, s-au diversificat aceste programe de formare, uh, intrând în uh, organizații comerciale. Unele sunt legate de uh, formare academică, dar altele au fost construite pur și simplu pe baza unor considerente pur comerciale. Însă um, oferta s-a diversificat foarte mult. Aș dori să vă întreb în um, acest proces cât de mult au cooperat cei care organizează um, examenele pentru, atât pentru barou, cât și pentru, um, și pentru avocați din uh, autoritățile din Anglia și din țara Galilor. Ca avocat mă interesează foarte mult acest aspect. Uh, nu știu dacă aceste programe au fost adăugate uh, formărilor existente, fie cu caracter opțional sau nu, și în ce măsură există finanțare disponibilă pentru acest element în uh, programul de formare. Mulțumesc! Dacă priviți, dacă vă arcurgeți raportul, nu intră în detalii de acest tip. Iată de ce, domnule președinte, am uh, adresat această întrebare. Mulțumesc! Da. Vreau să spun celorlalți colegi care nu au observat că diagrama referitoare la uh, barouri au abordare de la stat la stat, iar Marea Britanie nu apare aici. Poate că există un anumit motiv de ce. Trec la următorul vorbitor, Sofie Intefeld. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că nu mă aflam în sală în timpul prezentării și poate că întrebările mele sunt redundante, poate că ați abordat deja aceste aspecte. Parcurgând foarte repede raportul, pe de-o parte văd că există vești încurajatoare, mulți oameni au beneficiat de formare, însă în același timp dacă privim uh, procentajele și vedem timpul efectiv petrecut în uh, aceste stagii de formare în materie de drept european, e vorba de un timp foarte limitat. Birke, de asemenea, uh, sublinea că există diferențe considerabile între statele membre și dacă dorim ca această, uh, acest spațiu al libertății și justiției să existe, trebuie să existe, de asemenea, o calitate uniformă a justiției în spațiul european. Iar acest lucru joacă un rol esențial în construirea unei punți de încredere între statele membre și între diferitele sisteme judiciare. Mă întrebam dacă considerați că există suficientă voință, suficientă voință politică din partea statelor membre pentru a investi în acest domeniu. Mie, sincer, mi se pare că nu există. E foarte bine, bineînțeles, uh, faptul că Comisia Europeană face investiții în aceste programe, dar în cele din urmă state însă sunt cele interesate direct și ele ar trebui să ridice problema organizațiilor profesionale. Nu ar trebui să fie un aspect uh, subliniat de comisie, ci din potrivă ar trebui um, aceste organizații și statele membre să se ocupe. Mă întreb așadar uh, care este părerea dumneavoastră referitor la eforturile statelor membre și ce va face Comisia pentru a crește interesul în rândul acestor state membre? Mulțumesc, Sofie, pentru aceste întrebări. Urmează doamna Baios. Mulțumesc foarte mult și eu uh, am ajuns cu întârziere, nu am asistat la toată prezentarea. Poate că întrebarea mea depășește un pic domeniul de aplicare, dar mă întrebam, de pildă, la, referitor la formarea în uh, domeniul uh, legislației de mediu, dacă există un aspect um, în formarea judiciar comună care ține și de legislația de mediu. Pentru că în Europa, în fiecare stat membru, abordările diferă. Tocmai mă întorc din Spania, unde am vizitat uh, un loc unde tocmai nu se aplică legislația comună de mediu. Mă întreb uh, dacă în această formare uh, se includ și aspecte ce țin de legislația de mediu. Mi se pare foarte, foarte important. Da, uh, aici uh, avem una din acele întrebări uh, suplimentare, pentru că spuneam că formarea judiciară se face atât în ceea ce privește politicile și în ceea ce privește procedurile. Pentru că cred că mulți membri vor întreba dacă se discută și chestiuni ce țin de politicile statelor membre sau nu. Urmează doamna Tereza. Da, mulțumesc foarte mult. Doream să vă întreb, având în vedere fundalul atacurilor teroriste în Europa și noua strategie a Comisiei Europene care putea să fie gata în curând, uh, în ceea ce privește dreptul penal, aș dori să îmi spuneți dacă dispuneți de informații referitor la acest program, dacă se va spori numărul uh, cadrelor juridice, mai ales în ceea ce privește serviciul închisorilor și serviciile de eliberare condiționată. În continuare, în ceea ce privește combaterea radicalizării trebuie să ținem cont de faptul că foarte mult se radicalizează în închisoare. În continuare, mi se pare important să se extindă competențele Eurojust și către alte state terțe, precum Turcia, state care nu sunt membre ale Uniunii Europene. Și ce părere aveți dumneavoastră? Mulțumesc, Teresa. Dau acum uh, cuvântul înapoi invitatului nostru. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Observație cu caracter general. Lucrul cel mai important. Obiectivul cheie este să există încredere reciprocă, mai ales în ceea ce privește procedurile transfrontaliere. În al doilea rând, nu uitați, vă rog, faptul că bugetul Uniunii Europene prevede un plafon referitor la fondurile destinate profesiei juridice. Este un efort comun pe care îl desfășurăm împreună cu statele membre, care desfășoară la rândul lor propriile programe de formare. Colaborăm, bineînțeles, și cu uh, organizațiile de barou. Sunt uh, extrem de încrezător în colaborarea noastră cu barurile, mai ales din Anglia și din țara Galilor. Mă refer la aceste cazuri concrete, dar aș putea vorbi și în general. Sunt cei mai deschiși la uh, participarea în aceste programe de formare. Care sunt problemele cu care ne confruntăm? dispunem de date referitoare la problemele majore. Există și un alt uh, program interesant referitor la formarea noilor judecători. Putem uh, dispune de date comparative referitoare la cooperarea transfrontalieră. Mi se pare o idee excelentă ca un judecător din Germania uh, să meargă în Franța, de pildă, și unul din Franța să meargă în Polonia pentru a da o dimensiune europeană reală carierei acestor uh, persoane. Eu m-am format în Madrid, uh, am fost în contact permanent cu baroul din Spania și din experiența mea problema nu e dacă profesioniștii participă sau nu în anumite, la anumite programe. Fiecare are un, uh, talent propriu. Dacă există o, uh, un program de formare de pildă referitor la legislația europeană, bineînțeles, barourile din uh, fiecare stat membru se specializează în legislația națională, dar există și un aspect ține de um, achiul comunitar. Și ce vreau să spun, de fapt? Obiectivul nostru este să creem programe ample de formare cu o adevărată dimensiune transfrontalieră. Iar acest lucru e foarte greu de cuantificat. Deja în statele membre se desfășoară numeroase programe de formare. Există programe cu caracter permanent care includ întotdeauna o componentă cu caracter european. Domnule președinte, întrebarea dumneavoastră referitoare la deosebirea existentă între dreptul procedural și dreptul substantiv, i-am întrebat pe colegii mei referitor la aceste aspecte. Deocamdată finalizăm procedura de selecție pentru cererea de oferte pentru anul 2015. Va fi foarte greu așadar de spus dacă va exista o deosebire cu adevărat. În cererea noastră de ofertă, bineînțeles, am stabilit niște priorități. Vorbim de cooperare, de combaterea terorismului, vorbim de dimensiunea transfrontalieră nu pot însă să vă dau mai multe date la ora actuală pentru că acum ne aflăm în etapa de finalizare. Dar am luat notă de observația dumneavoastră, domnule președinte, pentru exercițiul pentru anul viitor. Trebuie să avem mai multă grijă în ceea ce privește felul în care structurăm alocarea uh, pentru diferitele categorii. Doamna Gomez. Eu sunt de acord cu observațiile dumneavoastră. În ceea ce privește întrebarea care viza terorismul, radicalizarea și drepturile fundamentale. Bineînțeles, ține de amprenta noastră genetică. Am fi putut proceda în alt fel? Nu. Am să-i răspund apoi doamnei Jimenez. Dar, evident, toate programele noastre de formare vorbesc de drepturile fundamentale. Acesta este pilonul fundamental al programelor noastre și uh, dacă parcurgeți raportul puteți constata acest lucru. În ceea ce privește infracțiunile cibernetice, crima organizată și așa mai departe, pe 28 aprilie Comisia va adopta strategia referitoare la agenda europeană pentru securitate și sunt convinsă, sunt convins că veți găsi răspunsurile la întrebările dumneavoastră în acel document. Putem discuta și dar după data de 28. În ceea ce privește cooperarea judiciară și deosebirile care există în realitate, Um, observațiile dumneavoastră referitoare la crimă organizată și corupție sunt cât se poate de adevărate. Da, s-a discutat foarte mult despre raportul Macovei, raportul PIF, domnule președinte, dar trebuie să ajungem la un compromis extrem de ambițios referitor la dosarul Procurorului Public European și la protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. Trebuie să luptăm pentru a avea o propunere cu adevărat ambițioasă. Bunuit a real prosecutor able... Avem nevoie de un procuror adevărat care să poată coordona investigațiile, care să poată să formuleze instrucțiunile și să fie capabil să protejeze interesele financiare ale Uniunii Europene. Sigur, nu astăzi discutăm asta, asta putem să o facem la alte întâlniri. Apoi, uh, profesia juridică, lupta împotriva terorismului. Aș trece la întrebarea doamnei Jimenez și am să trec la spaniola, Teresa. La cuestión de asegur... Problema de a asigura o, o politică preventivă uh, pentru a combate radicalizarea și problema formării angajaților din sistemul penitenciar european, persoane care trăiesc zi de zi cu oameni expuși radicalizării, oameni marginalizați în societate, trebuie să ne asigurăm că toate acestea fac parte și că reprezintă elementul central în programele de formare. Cred că e un mesaj cheie pe care le-a transmis comisarul nostru. În aceste luni uh, colectăm uh, date. În statele membre există practici bune practici, uh, chiar foarte bune referitor la um, cum am putea proceda, de pildă în sistemul britanic există un element al felului în care se folosesc imami în uh, închisori, uh, putem recurge la un uh, element de soft power, trebuie să punem accentul asupra unor instituții, asupra unor penitenciare care, care nu aplică doar o dreptate cu caracter punitiv, ci și dau curs unei ramuri a justiției cu caracter preventiv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 15 ani e nimic la scara istoriei, așa că o să continuăm eforturile și sperăm că vom beneficia de sprijinul dumneavoastră în acest sens. În ceea ce privește grupul respectiv, am vorbit de acei procurori, avem mai bine de 20.000 de programe de instruire în Europa. Dacă numărăm toate programele mititele de instruire făcute de diferitele asociații profesionale, ne iasă 40.000 în fiecare an persoane instruite. Însă nu e așa de coerent ca formarea juridică convențională, sigur, un astfel de program. În opinia mea însă formarea clasică este cea mai importantă. Se merge de jos în sus, și e preferabil să faci așa decât să mergi de sus în jos. Ultima întrebare, paralelismele, este un paralelism sau nu între diferitele statele membre în materie de formare și aplicare a legislației europene și așa mai departe? Nu cred. E geometrie variabilă aici. Depinde de situație, depinde de diferitele sisteme naționale, depinde de importanța asociațiilor profesionale, să nu e un paralelism, să vă promit că o să încercăm să avem date mai concrete în următorul raport. Însă, din câte știu eu, în prezent nu așa stau lucrurile. Am uh, răspuns la întrebarea cu asociațiile Barou. Mai era o întrebare, și acum în franceză, dacă există voință politică Toată lumea e interesată în formare. Însă întrebați dumneavoastră, putem cu adevărat armoniza diferitele niveluri de formare? Nu, nu avem competența pentru așa ceva. Însă, dacă ar fi să o spunem pe șleau, toată lumea a înțeles că dacă vrem judecători competenți, notari, procurori, instruiți în, în chestiuni europene, dați-mi voie să fiu pragmatic, să mă uit la aspectul economic importanța lor în acest context crește. Sigur, nu se face de azi pe mâine, dar suntem pe calea cea bună. Barourile, asociațiile profesionale sunt interlocutorii noștri și ei sunt tot mai activi din acest punct de vedere. Doamna sunt mulți, da, sunt, sunteți din Spania. Mediambiental, sí. În ceea ce privește legislația referitoare la mediu, da, sunt, există anumite componente legate de dreptul de mediu care se regăsesc în uh, programele de formare. Nu vreau să anticip nimic, uh, să anticipez nimic. Veți vedea după data de 28 aprilie va apăra, bineînțeles, un capitol referitor la delictele de mediu. Eh, Mrs. Jiménez, eh, creo Así, ampliación de competencias Eurojust externas. Doamna Jimenez, cred că am răspuns uh, întrebărilor dumneavoastră, dar uh, mai ales în ceea ce privește Eurojust, da, la ora actuală purtăm negocieri pentru a vedea în ce măsură poate coopera uh, Eurojust cu state terțe. Cred că am răspuns tuturor întrebărilor. Vă mulțumesc că ați uh, răspuns la toate întrebările. Vedeți cât de interesați sunt colegii noștri, fie că sunt avocați, fie că nu sunt avocați. În această comisie am uh, arătat permanent interes formării în domeniul juridic și continuăm într-adevăr să cooperăm cu doamna comisar am evidențiat acest aspect ca o prioritate în întâlnirile noastre și, și dânsa împărtășește acest punct de vedere. Vă mulțumim pentru prezentare și, sigur, vom merge mai departe pe această cale. Vă mulțumesc, stimați colegi. O să luăm acum o pauză de 10 minute. Ne așteptăm pe cei doi raportori de la punctele următoare să vină să ni se alăture.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 an uh,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 work together as a committee uh, to try and achieve solutions to what Este momentul să lucrăm împreună pentru a obține soluții Cetățenii europeni consideră că această sarcină este deosebit, deosebit de importantă. Este momentul să identificăm prioritățile principale pentru comisia noastră în prezența domnului comisar, desigur, și a celorlalți doi oaspeți ai noștri. Înainte de a da cuvântul celor doi raportori, care reprezintă cele două mari grupuri politice în Parlament, aș dori să încep spunându-vă că după ce îi auzim pe raportori, o să rugăm comisia să ne prezinte situația actuală și apoi o să-i dăm cuvântul domnului Gonții care ne va prezenta experiența unui stat mediteranean. Ce înseamnă pentru o țară ca Malta presiunea din această zonă și implicațiile de ordin practic? Am să-i dau acum cuvântul uh, coraportorilor care să ne prezinte contextul general, metodologia și temele principale pe care le vor aborda doamna Mețola și apoi doamna Cenghi. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, Claude. Mulțumim, domnule comisar Avramopoulos și domnul Gonții, fostul nostru prim-ministru și doamna secretar de stat Lukashevici este alături de noi. Evenimentele din ultimele zile din zona Mediteranei ne-au arătat încă o dată că este esențial ca Europa să ia o poziție fermă pe tema migrației, mergând dincolo de condolențe de formă și declarații goale. E nevoie de reacții. E prea târziu pentru miile de oameni care au murit în încercarea de a traversa Mediterana. Între timp, statele membre se sfădesc cine plătește mai mult și cadavrele ajung pe plajele noastre. În țara mea și în țările de învecinate, ziarele prezintă o situație de criză absolută. Iată, încă o vară se apropie și situația nu a făcut decât să degenereze. Cu aproape doi ani în urmă, când am venit în acest Parlament, am spus că migrația este o chestiune europeană în care necesită o soluție europeană. Nu e o chestiune care ține de Italia, de Malta, de Grecia, ci de fiecare stat membru al Uniunii Europene. Doi ani mai târziu, acest mesaj pare să fi fost ignorat. Iată, avem avertizări de ani de zile și în ultimele luni ONG-urile Națiunile Unite, agențiile noastre proprii ne-au spus în repetate rânduri că instabilitatea din Libia va însemna un flux migraționist crescut la nivelul zonei mediteranene. Am avut, am găsit fondurile, voința politică și măsurile care ne-au permis să eliminăm pirații din zona somaleză, însă nu facem același lucru și când e vorba despre migrație. Și de aceea este deosebit de important că astăzi lansăm acest raport bipartizan pe migrație și este foarte important că alături de reprezentanții Comisiei și în contextul noii politici care urmează să fie lansată în mai, în mai să transmitem un mesaj ferm cetățenilor europeni. Europa e alături de voi și nu va permite ca Mediterana să devină un cimitir de promisiuni încălcate și vieți pierdute. Sistemul european de azil este supus la o presiune semnificativă de ceva vreme încoace și de aceea raportul nostru va viza dimensiunea internă și cea externă a chestiunii cu implicarea tuturor grupurilor politice interesate nu putem să transmitem alt mesaj decât unul de unitate. Suntem alături unii de ceilalți pe această temă și de aceea, doamna Kanga și eu însă, am decis să cooperăm cu absolut oricine, cu toată lumea. Vrem să avem un raport holistic, să se refere la chestiunile de solidaritate față de țările afectate, împărțirea răspunderii, intensificarea luptei împotriva traficului uman traficului de oameni și a crimei organizate și asigurarea unei aplicări eficiente a sistemului comun european de azil, rezolvarea chestiunilor privind rutele migraționiste, situația din statele membre cele mai afectate, un sistem de migrație sigură, legală, pentru a reduce uh, amploarea fenomenului migraționist ilegal, politicile de relocare, o mai bună coordinare și sprijin umanitar pentru statele vizate și modul în care fondurile noastre sunt cheltuite în cel mai eficient mod. E important să combatem traficul de persoane, știți acest nou fenomen, vasele fantomă din Mediterana, știm cu ce probleme se confruntă grănicerii noștri, Frontexul, și forțele noastre de poliție. Anul trecut a fost uh, mai bine de jumătate de milion de solicitări de azil în Uniunea Europeană, 40% mai mult decât în 2013. Dacă ne uităm la situația din Siria și la situația din Libia, trebuie să, ne, să fim gata că acest flux să crească. Va trebui să rezolvăm aceste probleme, asigurând că agențiile competente au resursele necesare pentru a face față acestor situații. Se vorbește tot mai mult de nevoia de solidaritate cu acele state membre care au fost în principal afectate de migrație și trafic de persoane. Eu sunt malteză și categoric împărtășesc acest punct de vedere. Ce se întâmplă în Mediterană e o consecință directă a ceea ce se întâmplă în Africa subsahariană și în Libia. Trebuie să facem mai multe pentru a ajuta statele din zonă să-și revină și să reducă astfel presiunea emigraționistă. Nu vrem să construim ziduri în jurul Europei. Vrem să existe rute legale de migrație. Dacă scăpăm din vedere oricare dintre aceste aspecte, nu vom putea ajunge la o soluție. În concluzie, după tragedia de la Lampedusa din 2013, Parlamentul European, noi, am dat o rezoluție multipartinică care schița foaia de parcurs pentru viitor. După afirmațiile de atunci, mă așteptăm ca statele membre să treacă la treabă, însă acest lucru nu s-a întâmplat încă, cel puțin nu cum ne-am fi dorit-o. Noi trebuie să găsim soluții și trebuie să cooperăm pentru a ne asigura că într-adevăr acest lucru se întâmplă. Am uh, cooperat foarte bine cu coraportoarea, cu raportorii din umbră au identificat domenii de care ar dori să se ocupe. Noi o să trimitem documente de lucru pe diferitele capitole din raport și vom face acest lucru împreună. Concluzia este, imigrația și azilul merită un răspuns coerent mai bun european. Eu și coraportoarea vom încerca să prezentăm un raport care nu o să adune praful pe un raft, ci va însemna că, într-adevăr, Europa face ce dorim noi să facă. Și sunt optimistă din acest punct de vedere. Vă mulțumesc! Mulțumim! Acum, doamna coraportor, Cecil Kinghi. Mulțumesc, Claude, și eu am să-i mulțumesc domnului comisar Dimitris Savramopoulos că este astăzi alături de noi și, de asemenea, fostului prim-ministru maltez, domnul Gonzi. Eu am să vorbesc în limba italiană, limba mea maternă. Și am să-mi prezint punctul de vedere. Un po' Vreau să începem întâi cu metodologia de lucru pentru a ajunge după aceea la ceea ce uh, este conținutul propunerilor noastre. Și ideea este să ajungem la o opinie comună între toate grupurile uh, de uh, politice din Parlament și de aceea activitatea raportorilor din umbră este esențială, după cum ați auzit și din ceea ce a spus colega mea înainte, deja de la începerea proiectului de rezoluție. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au vorbit despre diferitele domenii de intervenție în care putem să ne concentrăm cu activitatea noastră, dar este clar că de împărțirea muncii nu este neapărat personalizată și aș vrea să subliniez acest lucru susțin foarte mult să repet că niciun sector de intervenție nu aparține unui singur raportor sau raportor uh, din umbră. Toată lumea trebuie să participe, să aibă această oportunitate și insist asupra acestui cuvânt de a participa la această idee prin propuneri de amendament și colega mea Mețola și cu mine vrem să putem analiza toate aceste opțiuni cu dumneavoastră. În ceea ce privește calendarul, cred că ar fi bine să lansăm uh, chiar uh, și discuția despre acest punct, pentru că ne așteaptă luni de activitate intensă pentru a încerca să avem un raport de inițiativă la sfârșitul anului acesta. La inițierea Comisiei Libe, va avea loc, vor avea loc audieri publice, mese rotunde, discuții și uh, călătorii de studiu și uh, vizite în Tunisia, de exemplu, sau uh, în zona unde se aplică programul Mare Nostrum. Conținutul acestui raport este important, dar cred că elementul cel mai important pe care se va baza raportul de inițiativă este schimbarea de abordare față de fenomenul migrator, un fenomen care are foarte multe fațete și care este transnațional și care trebuie gestionat și nu trebuie contestat. Nu trebuie să încercăm să combatem acest fenomen, încercăm să punem în aplicare soluții care nu pot fi practicabile, închizând frontierele, aceasta după părerea părerea mea, nu ar fi decât o formă de ipocrizie instituțională. Din ce în ce mai des, și am auzit aceasta și din partea colegei mele, se aude uh, legătura între criză și fenomenul migrator. Se spune că Europa trece printr-o criză migratoare și cauza ar fi cei 250.000 de persoane care au ajuns fără permis de uh, sejur în 2014. Faptul că uh, au ajuns 250 de mii, îmi cer scuze, de persoane um, față de 500 de milioane de locuitori care sunt cele mai industrializate țări din lume nu este neapărat o criză și vreau să subliniez acest lucru. Adevărata criză este impasul politic în care se regăsește Europa și lipsa unei politici comune de migrație și căutarea unei soluții pe termen scurt pentru a încerca să facem față urgențelor fără o strategie comună pe termen lung. Și de aceea, la acest raport trebuie să fie foarte important să găsim această abordare pentru a rezolva măcar și a pune bazele unei strategii adevărate. Pentru o dată trebuie să ieșim din această logică a urgenței care a caracterizat politicile europene și foarte multe politici în ultimii ani cu rezultate care sunt, din păcate, cunoscute. 470 de morți în Mediterană deja de la începutul anului acesta și nu s-a terminat aici. 350 de Uh, morți în uh, anul trecut uh, și de altfel și în Lângă Sicilia, acum deja sunt pe drum sute de migranți, de exemplu, către Sicilia. Teritoriul nostru, Italia, așadar, a ajuns deja la capacitatea maximă de a, de a primi acești migranți și fenomenul uh, migrator nu poate să mai fie combătut cu un slogan, așa cum auzim uh, și știm că se face momentan, ci mai degrabă investind în acțiuni concrete în cele opt sectoare pe care le-am uh, identificat, care sunt de fapt și raspinării a unei politici pentru o viitoare politică a migrației. Vreau foarte pe scurt să vorbesc despre aceste axe. În primul rând, e vorba de protecția persoanei și protecția libertăților fundamentale, care trebuie să fie în centrul fiecărui politici. Nu se poate ca Mediterana să devină un fel de cimitir și este datoria noastră morală să răspundem idealului de pace și justiție pe care se bazează Uniunea Europeană, să garantăm obligațiile de uh, cercetare uh, pe, și Italia a dat dovadă deja de foarte multă uh, de spirit vizionar și în același timp de curaj în toate salvând peste câteva sute de persoane care au, altfel s-ar fi înnecat în Mediterana. Însă nu se poate uh, evalua în momentul de față exact um, cum poate să facă față Mare Nostrum uh, acestor probleme. Fără însă operațiuni comune de salvare între toate statele membre nu vom putea, vom, am atins foarte repede capacitatea maximă. Trebuie așadar să introducem aceste elemente în legislația europeană. Un al doilea punct esențial de responsabilitate și un principiu de responsabilitate și solidaritate trebuie să fie un punct la fel de fundamental. E vorba de um, o strategie care să nu fie de urgență, pentru că trebuie să ieșim din această logică. Trebuie să înțelegem că faptul că ajung migranți pe teritoriul nostru nu este nicio problemă, nicio urgență dacă sunt gestionați în mod structurat. Trebuie să vedem cum funcționează programele de reinserție, de inserție și de ajutor umanitar, protecția internațională și alte propuneri care s-au făcut de curând pentru a putea să-i ajutăm. Și Aș spune că, dincolo de dubile, dubile pe care le au anumite țări, țări de tranzit, de exemplu, pentru lansarea uh, procedurii de protecție umanitară, trebuie să găsim o procedură care să funcționeze. Politici legale pentru migrație, lupta împotriva orga crimei organizate și o abordare holistică la problema migrației. Trebuie să încercăm să uh, o integrăm toate acestea în uh, politica externă și nu numai cu țările care sunt pe malul Mediteran, ci și cu țările din Africa subsahariană. Trebuie să relansăm procesul de la Rabat și să dăm un nou impuls progresului, uh, procesului de la Khartoum, procesului de cooperare internațională, pentru ca respectul drepturilor uh, um, um, omului și al libertăților fundamentale să fie din nou în centrul politicilor pentru țările africane. Și profit de spațiul pe care l-am pentru a discuta cu dumneavoastră, pentru a pune o întrebare domnului comisar care a vizitat uh, mai multe țări, printre care și Spania, Italia, Tunisia. Aș vrea să pun o întrebare pentru ca să vă, dar să vă întreb care sunt formele de cooperare strategică pe care dumneavoastră le prevedeți cu uh, țările terțe și ce putem aștepta de la următoarea agendă a Comisiei pe tema migrației în legătură cu această chestiune și acest proces. Nu vreau să mai uh, continui pentru că vom avea poate ocazia să mai ilustrăm și alte puncte pe care le-am menționat aici, dar uh, este important să vă menționez faptul că suntem la dispoziția dumneavoastră și eu și colega mea pentru a lucra strâns cu uh, raportorii din umbră pentru ca să putem găsi, la să începem elaborarea unui raport de inițiativă care să fie susținut de către toți în toate cele 28 de state membre. O disponibilitate din partea noastră de a lucra cu Comisia Europeană și cu Consiliu, cu un altul reprezentant pentru politica externă și de securitate, și cu toate organizațiile care au venit alături de noi aici în această sală astăzi. Vă mulțumesc! Um, Mulțumesc foarte mult, spune președintele. După cum vedeți că ați primit aplauze, este clar că este într-adevăr de mare actualitate acest subiect. Înainte să dau cuvântul comisiei din nou, vedeți că este vorba de un angajament serios, nu e vorba de o acțiune cosmetică, un raport de cosmetizare, ci e vorba de o formă prin care Parlamentul European poate să recunoască uh, um, această, a, această situație din Mediterană și, de asemenea, un angajament pentru ca să se întâmple ceva în acest domeniu. Este foarte bine că sunteți aici pentru acest prim schimb de opinii uh, și uh, pentru a stabili care sunt procedurile care ar putea fi aplicate. Vreau să vă spun încă de la început uh, că este esențial să găsim o soluție cât mai repede. Vă dau cuvântul, domnule comisar, atunci. Mulțumesc foarte mult. Uh, bună dimineața tuturor. Stimați deputați în Parlamentul uh, European, uh, stimați reprezentanți ai președinției, stimați oaspeți, sunt foarte bucuros, sunt foarte fericit chiar, aș spune, să fiu aici înapoi la comisia dumneavoastră pentru a discuta despre acest subiect. Aș vrea să încep prin a vă spune cât de potrivită este această inițiativă din punct de vedere al situației în care ne aflăm. Salut inițiativa dumneavoastră de a discuta amplu despre acest subiect, așa cum am mai făcut-o și în alte reuniuni. Sunt peste 7.000 de migranți uh, anual care au fost salvați uh, datorită politicilor noastre, așa ne spune Frontex în statisticile sale, trebuie să fim uh, conștienți de realitățile imediate pe care le putem uh, chiar la care putem fi martori în, la frontierele noastre. Este clar că există un arc de instabilitate care se extinde din est uh, până la nordul Africii. Pe partea de est, conflictul cu Ucraina, care nu face decât să creeze și mai multă instabilitate și uh, anxietate în toată regiunea. Conflictul din Siria, conflictul din Irak, care a adus uh, cu sine o strămutare fără precedent a persoanelor din această regiune, cu consecințe de securitate și uh, socioeconomice pentru toate țările vecine, incluzând Turcia, Libanul și Iordania. Apoi, sigur, avem problema Libiei, care a fost uh, un subiect de actualitate în toate dezbaterile recente pe care le-am purtat. De aceea, cred că este nevoie să ne pregătim uh, pentru un uh, sezon uh, migratoriu foarte uh, intens și Comisia este gata să facă tot ce trebuie pentru a asista acele state membre care sunt cele mai afectate de aceste fenomene și care au nevoi urgente. De fapt, am oferit asistență financiară de urgență mai multor state membre în ultima vreme și suntem gata să facem același lucru pe viitor dacă este nevoie. Urmărim uh, acțiunile și evoluțiile din ultima vreme în uh, cadrul Task Force-ului pentru Mediterană, însă va trebui să facem eforturi suplimentare pentru a vedea cum facem față acestor schimbări. Uh, cu ajutorul EASO vom putea să asistăm uh, statele membre care își protejează frontierele prin intermediul Frontex și vom putea să intervenim așadar în toate statele membre afectate, nu numai legal, ci și um, pe marginea uh, și la est, în Bulgaria, de exemplu, pe frontiera de est. Trebuie să nu uităm că fluxul migratoriu fără precedent la granițele Uniunii Europene, mai ales a refugiaților, este, din păcate, noua normă și va trebui să ne ajustăm răspunsurile în mod corespunzător. Aceste evenimente din ce în ce mai uh, frecvente sunt uh, o justificare suplimentară pentru nevoia de a nu reacționa numai la urgențe, pentru a implementa o abordare complexă care să facă față provocărilor migrației, iar agenda europeană pentru migrație, care va fi adoptată în mai, după cum știți, este primul pas pentru a putea prezenta un set de măsuri eficiente față de provocările migratorii. Comisia consideră că Uniunea Europeană trebuie să facă progrese, iar agenda europeană a migrației se bazează pe patru piloni care sunt uh, strâns legați și sunt de importanță egală. Aș vrea să fac un comentariu aici în legătură cu ceea ce a spus Roberta Mezzola înainte. A spus ceva cu care sunt absolut de acord. Dacă dorim să ajungem la o soluție, nu putem să ignorăm vreun aspect al acestei probleme. Un sistem puternic european de azil care garantează asistență celor în nevoie, dar limitează abuzurile o nouă politică a migrației legale pentru a putea stabili un cadru în care persoane cu diferite competențe de care avem nevoie să poată să vină în Europa. Lupta Europei împotriva migrației ilegale, care să conțină și un plan împotriva traficului de persoane și a fraudelor și apoi o mai bună gestiune a frontierelor, care să protejeze Europa, care să rămână însă deschisă. Pentru a putea face față acestor provocări, Comisia Europeană, Uniunea Europeană nu poate să rezolve toate problemele singură. Doamna Kenge a spus ceva înainte, de care mă bucur, Ați spus că intenția dumneavoastră este să se întocmească un raport care să fie susținut de toate grupurile politice. Intenția mea este să prezint o agendă a Uniunii Europene pentru migrație care să fie susținută de către toate statele membre, de către Parlamentul European și uh, de către agențiile noastre. Este clar că va trebui să dezvoltăm o abordare complexă împreună cu statele membre. Iată de ce eu am acceptat să intru într-un dialog cu fiecare din statele membre. Ne-am întâlnit, cred că, aproape cu toți, cu toți miniștrii de interne. Și am vizitat foarte multe state membre. Cu această ocazie am cerut statelor membre întotdeauna să arate solidaritate în acțiuni concrete. Există incidente în Mediterană cu foarte mulți migranți care vin din Libia, din Turcia, către Italia și Grecia și aceasta este o chestiune care trebuie să ne amintească nevoia de angajare puternică cu în țările terțe. De aceea voi mai uh, vizita și Marocul, Tunisia și Egiptul. Reuniunile comune Libe, Dev și uh, jurii sunt uh, o dovadă a faptului că această politică începe să se nască și că trebuie să, și trebuie să ținem de acest, cont de această posibilitate atunci când pregătim agenda noastră. Trebuie să îmbunătățim cooperarea cu țările terțe și să aplicăm instrumente din politica externă, politica de vecinătate, ajutorul pentru dezvoltare și comerț, pentru ca să putem ajunge la obiectivul de gestiune mai bună a fluxurilor migratorii. Aceasta nu poate fi o relație în sens unic. Țările terțe trebuie și ele să vadă beneficiile de a lucra cu noi pe tema migrației. Vom uh, continua de asemenea să aducem susținere și țărilor vecine, terțe, în eforturile lor puternice de a îi găzdui pe cei strămutați, de a combate călăuzele și uh, traficanții de persoane. În același timp, o politică de succes a migrației depinde de o educație bună, eficientă și de politicile de cercetare eficiente. Stimați deputați în Parlamentul European, având în vedere provocările pe termen scurt și termen lung, nu pot decât să repet importanța dezvoltării unei cooperări constructive și uh, strânse între instituțiile europene, mai ales cu Parlamentul European. Iar acum, dacă e vorba de migrație, nu putem să ne permitem să avem agende concurente. Agenda europeană pe tema migrației va ține cont de liniile directoare strategice adoptate de către statele membre în iunie și de rezoluția pentru o abordare holistică care a fost uh, abordată de Parlament și adoptată în septembrie. Sunt aici pentru a continua acest dialog și pentru a vă asculta sugestiile și pentru a discuta cu dumneavoastră. Nu am venit aici în niciun fel pentru a vă da răspunsuri sau detalii despre ceea ce va conține agenda. În momentul de față lucrăm la acest punct. Sunt aici pentru a vă asculta propunerile, pentru a putea să le introduc în discuția care este în curs în comisie, pentru ca să mergem către o adoptare unei agende europene pe migrație în mai. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much, Commissioner. In particular, um, your last sentences. We want this to be a very open process. And Mulțumesc, domnule comisar. Doriți ca acest proces să fie unul foarte deschis, să fie un dialog uh, angajat cu Comisia și cu siguranță vom veni cu multe propuneri. Vă mulțumesc pentru această ultimă declarație. Cred că, domnul Mețulă, vorbeau de o abordare holistică vis-a-vis -vis de migrație, de asemenea, faptul că solidaritatea presupune ca toate statele membre să contribuie la purtarea acestei poveri nu doar țările din uh, zona Mării Mediterane. Solidaritatea a fost uh, menționată de multe ori, iată de ce. Trebuie să înțelegem că toate statele membre vor trebui să participe la găsirea unei soluții, nu doar cele care se află în uh, avangardă. Multe din acestea din urmă s-au confruntat cu numeroase provocări. Iată de ce este foarte bine că asta se află fostul ministru Gonzi din uh, Malta pentru a ne povesti despre cum stau lucrurile, despre ultimele evoluții în domeniu, dar după cum spuneam, solidaritatea presupune ca toate statele membre să participe la găsirea unei soluții. Așteptăm așadar cu mare interes să, uh, să vedem ce ne veți spune. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membri ai Comisiei Libe, stimați coraportori, domnule comisar. Dați-mi voie să încep prin a spune câteva cuvinte în limba mea maternă vreau să subliniez cât de important este acest subiect pentru noi în Malta. În același timp încerc să trimit un mesaj membrilor acestei comisii referitor la caracterul urgent al subiectului discutat astăzi. Acest subiect de astăzi este unul de o importanță extraordinară. Reprezintă o provocare pentru noi toți, o provocare pentru Uniunea Europeană, de a se ridica la înălțimea valorilor sale, atunci când afirmăm că vrem ca oamenii să fie în centrul activității Uniunii. Aș dori să-i mulțumesc uh, Comisiei Libe și membrilor acesteia pentru această inițiativă. În același timp, uh, vă încurajez să rămâneți deschiși la noi și curajoase soluții. E adevărat nu am găsit încă o soluție la această problemă enormă cu care ne confruntăm. Există soluții noi și aceste soluții noi și curajoase ar trebui să respecte demnitatea tuturor, fără a face nicio deosebire. Această comisie se confruntă de asemenea cu o provocare. O provocare de a găsi o soluție echitabilă care reflectă în același timp faptul că ne confruntăm cu oameni care vin uh, din uh, diferite zone, de vârste diferite, care aparțin unor, etnii diferite și avem o răspundere etică de a găsi o soluție. Am să trec acum la limba engleză. Vă mulțumesc că m-ați invitat astăzi pentru a împărtăși cu dumneavoastră unele din experiențele uh, pe care Malta l-a uh, făcut în cei 10 ani uh, în care eu am fost ministru. După cum știți, în ultimii ani Malta s-a aflat în fruntea dezbaterilor legate de migrație. Acest subiect al migrației uh, ține de valorile noastre fundamentale atât ca europeni, dar mai important ca oameni, ca o comunitate care respectă demnitatea și valoarea fiecărei ființe umane. Tocmai din acest motiv, Malta subliniază faptul că provocările ce țin de migrație nu sunt provocări cu care se confruntă și la care ar trebui să găsească o soluție doar acele țări care se află uh, în prima linie de foc uh, a migrației. Malta, Italia și alte țări se confruntă cu dura realitate, și anume aceea de a fi nevoite să ofere un prim sprijin acelora care ajung pe malurile noastre. Acest caracter inevitabil derivă din faptul că țările noastre sunt amplasate în uh, mijlocul unor rute de trafic. Însă, această realitate nu ar trebui să scutească statele care sunt, din punct de vedere geografic, îndepărtate de această realitate cu care noi ne confruntăm zi de zi, chiar și azi noapte. Iată de ce, în primul rând, doresc să scot în evidență faptul că migrația este o provocare care trebuie asumată de toate statele membre Asta înseamnă că fiecare trebuie să poartă răspunderea pentru a găsi o soluție adecvată și echitabilă. Știu că este o abordare pe care am părtășit o Parlamentul European. Din experiența mea însă, în ultimii 10 ani ca ministru în Malta, e o abordare pe care o împarte într-o anumită măsură și Comisia Europeană. Din păcate însă nu e o poziție, nu e o abordare uh, împărtășită de toate statele membre. Există state membre care în continuare abordează o poziție foarte rigidă. O abordare eficientă, holistică, la nivelul Uniunii Europene, vis-a-vis -vis de migrație, va reuși doar dacă, această primă, dacă acest prim obstacol va fi depășit. Trebuie, bineînțeles, să recunosc că e un, e un subiect cu o puternică încărcătură politică. Cu toții știm acest lucru. În același timp, e un subiect care uh, dăm apă la moară populiștilor. Oameni care uită, de fapt, de valorile fundamentale pe care noi le împărtășim. Acest lucru însă nu ar trebui să ne oprească să elaborăm o politică europeană bazată pe uh, valorile nucleu ale Uniunii Europene. Ajung astfel la a doua mea observație. Malta, ca și vecinii săi din Mediterană, s-a confruntat și continuă să se confrunte cu uh, o provocare de natură umanitară în ceea ce privește migrația. Și subliniez cuvântul umanitar. Întotdeauna am considerat cu tărie că orice politică națională sau la nivelul Uniunii Europene care abordează migrația ar trebui să facă o deosebire între uh, migranții obișnuiți care fug de tortură și cei care uh, caută un viitor mai bun pentru ei și familia lor. Vă rog să nu mă înțelegeți greșit, e vorba de migranți obișnuiți, însă aceștia pun uh, provocări de natură diferite, complet diferite și e nevoie, prin urmare, de abordări diferite. Fac această observație pentru că în timpul meu, în timpul mandatului meu ca ministru, m-am confruntat în repetate rânduri cu acest răspuns facil de natură politică vis-a-vis -vis de um, împărtășirea acestor poveri. Pentru cei care cred că din punct de vedere politic e imposibil, e simplu să recurgă la statistici care nu fac nicio o deosebire între acei migranți de, care vin din motive umanitare și cei care vin din motive economice. Cei care intră într-un stat membru ilegal și care încearcă apoi să trimită bani familiei în țara de origine. E nevoie de un răspuns de natură politică în ambele situații. E clar, însă din punctul meu de vedere, impactul migrației într-un context umanitar e unul mult mai solicitant și uh, cu un caracter mult mai urgent. Malta este unul din statele membre cu cea mai mare rată de cereri de azil și, de asemenea, una din, unul din statele cu cele mai multe cereri aprobate uh, pentru refugiați. Motivul e foarte simplu. Aproape 90% din cei care vin uh, și ajung pe țărmurile noastre vin din Eritrea și Somalia. În ultimii 10 ani am primit 18.000 de migranți obișnuiți. E un număr uh, Mm, dacă doriți, neglijabil. Dar având în vedere că populația noastră, populația țării este de 400 de mii și suntem o țară cu o densitate, una din cele mai mari densități de locuitori pe uh, kilometru pătrat, pentru această populație, uh, de pildă dacă ar fi să calculăm proporțional, ar fi vorba de um, un echivalent de 2,5 milioane de um, migranți în Marea Britanie Aproape toți cei care ajung pe țărmurile noastre au fost victimele unor uh, fenomene groaznice care au loc în țările lor de origine. Unii sunt victime de război, alții victimele sărăciei. Aproape în toate situațiile era vorba de o criză umanitară, o criză care presupunea un răspuns la nivel european, nu doar din partea Maltei. Iată de ce, în timpul mandatului meu am sprijinit și am continuit și continui să sprijin ideea că uh, statele membre trebuie să poartă o răspundere comună. Acesta trebuie să fie pilonul unei politici uh, realiste pentru migrație. În caz contrar, nici măcar nu am fi început să gestionăm această problemă. Fără această dimensiune, nicio politică nouă pentru migrație nu va funcționa, chiar din potrivă disparitățile și dezechilibrele existente în Europa vor genera, um, vor duce în viitor la o situație acută care va avea repercursiuni um, negative asupra întregului continent. Știu că această comisie se va ocupa de probleme precum uh, cauzele crizelor în țările de origine. Vom privi de pildă ce se întâmplă în Libia, ce facem pentru a schimba lucrurile. Aș vorbi aici și de lupta împotriva traficului de ființe umane, de lupta împotriva crimei organizate. Aș vorbi de asemenea și de um, elaborarea și dezvoltarea unor politici de integrare existența unor uh, căi legale de migrație, politica europeană de returnare, existența unor resurse corespunzătoare pentru uh, entități precum EAS, Europol și așa mai departe. Din experiența mea, eu am pus accentul pe două aspecte importante. În primul rând, cum putem salva viețile în Marea Mediterană. Mare nostru e de fapt un cimitir și e o rușine pentru noi toți. Eu mă rușinez. A salva vieți uh, în larg uh, a devenit uh, în timp o competență ce ține de expertiza Maltei. Cu toate acestea există în continuare oameni care uh, mor practic la ușa noastră. Dați-mi voie, prin urmare, să reamintesc importanța Frontex ca brațul europea, european care salvează viețile în Marea Mediterană. Trebuie însă uh, să venim și cu fapte, nu doar cu vorbe. Această agenție ar trebui să beneficieze de tot sprijinul necesar pentru a-și putea desfășura misiunea în cel mai eficient mod. Trebuie alocate resurse suplimentare pentru a sprijini operațiunea de căutare și salvare, mai ales în Marea Mediterană, când e vorba de rețelele folosite de, rețel, de grupurile specializate în traficul de ființe umane. Am uh, discutat în trecut, de pildă, de posibilitatea de a realoca um, grupurile militare finanțate de Uniunea Europeană, de pildă EUFOR, sau um, să detașăm o misiune asemănătoare în Mediterană. Încă o dată din uh, experiența mea, regulile clare de funcționare și uh, operațiune sunt extrem de necesare. Sper, sincer, să nu trebuiască să asist încă o dată la certuri între noi referitor la regulile de funcționare care îngreunează viața celor salvați în larg pentru că capitanul navei care uh, i-a salvat e obligat să uh, se uh, deplaseze într-un port uh, care se află la sute de mii de depărtare, în loc să andocheze pur și simplu în portul cel mai apropiat. Cel de-al doilea punct se referă la mecanismele destinate repatrierii celor solicitanți de azil a căror cerere nu, a nu, a, benefic- nu a fost aprobată. Prin urmare, în cazul acelor persoane care nu pot rămâne în Uniunea Europeană, uh, e nevoie de acțiune rapidă pentru că aceste persoane să fie returnate în țări terțe, bineînțeles, în condiții de siguranță. Pentru foarte mulți dintre dumneavoastră nu există aici nicio nedumerire, dar s-ar putea să vă surprindă faptul că în timpul mandatului meu uh, m-am confruntat cu o provocare, uh, de pildă, de multe ori, din motive de neînțeles, chiar și cea mai simplă soluție a fost greu de pus în aplicat. Returnarea um, migranților în, uh, înapoi în țarele lor de origine presupune deținerea unor documente valabile de călătorie și vă asigur că nu e atât de ușor pe cum ar crede unii să dispute aceste documente. Aș conchide cerând uh, comisiei să ia măsuri cât se poate de repede. Situația în Mediterană se agravează pe zi ce trece. Situația în Libia și Mediterană e o problemă reală pentru toate țările europene din uh, jurul Mării Mediterane. În plus, zi de zi uh, primim uh, vești uh, îngrijorătoare despre ce se întâmplă în Siria și Yemen. Domnilor și domnilor, lucrurile sunt clare. Deja ne confruntăm în Grecia cu un număr neauzit de imigranți care vin pe țărmurile noastre. Trebuie ca acest subiect să se află pe prim loc în agenda noastră politică. Există riscul ca cetățenii să fie dezamăgiți în caz contrar de politica Uniunii Europene. Mulțumesc! Thank you very much, Dr. Gonzi, and thank you for being here. Mulțumesc foarte mult, domnule Gonzi. În ultimul rând, doamna Sandra Cunina, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, domnule Gonzi, stimați membri, în primul rând aș dori să mulțumesc Comisiei LIDE pentru am fi adresat invitația de a lua parte la acest schimb de opinii. Credem cu convingere că e nevoie de cooperare strânsă între toate instituțiile în acest fel putem găsi cea mai bună soluție. E, prin urmare, o reală plăcere să mă aflu astăzi aici. Am să încerc să fiu cât se poate de succintă și am să las uh, în acest fel uh, timp pentru discuții. Dați-mi voie totuși să subliniez faptul că așteptăm cu mare interes raportul de proprie inițiativă al LIBE, un raport care, care va reprezenta o contribuție importantă la adresa acestui subiect. Trebuie să recunoaștem că, în ciuda eforturilor noastre, există în continuare numeroase provocări pe care trebuie să le abordăm și pentru care e nevoie de eforturi comune. După situația tragică din Mediterana în 2013, Consiliul a creat un grup de intervenții care să elaboreze soluții atât pe termen scurt cât și pe termen lung. În 2014, Consiliul a adoptat concluziile referitoare la o mai bună gestiune a fluxurilor migratorii. Concluziile deja identificate Concluziile, îmi cer scuze, au identificat nevoia unei abordări eh, holistice față de migrație. Concluziile Consiliului s-au concentrat asupra unor aspecte punctuale, și anume gestionarea presiunii migratorii în Marea Mediterană, mai precis cooperarea cu um, țări terțe specifice. În același timp, trebuie consolidată capacitatea um, Uniunii la frontiere și achiul existent trebuie pus mai bine în aplicare pentru Letonia, calitate țara care deține acum președinția rotativă a Consiliului, um, migrația este un subiect important. Subiectul se află de altfel pe ordinea de zi a fiecărui Consiliu, a fiecărui întâlnire a Consiliului referitor la justiție și afaceri interne la ultima întâlnire a miniștrilor uh, de la Riga, s-a organizat un schimb de opinii menit să servească drept uh, material care va fi folosit și pentru agenda europeană pentru migrație. În luna martie s-a purtat o dezbatere referitoare la migrație pentru a profita de impuls uh, și a monitoriza măsurile deja uh, puse în aplicare. Nu trebuie însă să uităm faptul că regiunea Mediteranei nu este singura care ar trebui supravegheată. Există și alte căi uh, care duc la Uniunea Europeană și care merită interesul nostru. După cum v-am spus, uh, de pildă, căile de acces prin uh, sudul Balcanilor. Uh, Situația la estul frontierelor Uniunii ne, ne îngrijorează în continuare și ar trebui să continuăm monitorizarea pentru a putea răspunde rapid atunci când e nevoie. Dați-mi voie să subliniez faptul că împărtășim pe deplin eh, îngrijorarea legată de evenimentele recente, tragice din Mediterană, este evident că tragedia umană este folosită de grupuri criminale pentru a se îmbogăți. Iar acest lucru duce la tragedii și mai grave. Consiliul este de părere că ar trebui să existe toleranță zero vis-a-vis -vis de tragedii umane și alte forme de crimă organizată. That migration as a Doamna Ken spunea că fenomenul migrației este unul complex și schimbător și sunt pe deplin de acord. Este unul dintre cele mai complexe fenomene cu care ne confruntăm în prezent. Gestionarea fluxurilor migraționiste impun recursuri la o serie largă de instrumente pentru a putea răspunde la o gamă largă de cazuri și pentru a satisface obiective diverse. Doamna Mețola și domnul Gonzi vorbeau de importanța și de nevoia de solidaritate. Și eu consider că strămutarea și reașezarea nu este singura metodă. Există altele, cum ar fi programele de dezvoltare. Acestea ar putea oferi sprijin unor grupuri mai largi. De asemenea, aș dori să-i mulțumesc domnului comisar, care a subliniat rolul politicii de vecinătate și politicii de dezvoltare, fără a uita politicile din domeniul educației și cercetării. De asemenea, aș dori să menționez rolul esențial jucat de politicile de integrare. Doresc, prin urmare, să subliniez faptul că președinția letonă sprijină pe deplin inițiativa de a elabora o abordare holistică la nivel european și așteptăm cu mare interes propunerea Comisiei în acest sens. De asemenea, aș dori să mulțumesc Parlamentului European pentru că dumneavoastră veți lucra la acest raport. Încă o dată, mulțumesc că ne-ați invitat astăzi aici la această discuție. Mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare să văd uh, care sunt opiniile dumneavoastră. Mulțumim. Trecem acum la dezbaterea propriu-zisă. Stimați colegi, uh, nu o să fiți surprinși să aflați că toți ați cerut să interveniți, 23 de persoane pe listă, 24 o să vă rog să fiți succinți, însă sigur e de înțeles, pentru că chestiunea este una din cele mai importante pe care ne avem în discuție. Încercați să nu depășiți două minute. Sigur o să revenim la această discuție, însă acum avem practic ședința inaugurală, așa că înțeleg pe deplin că toată lumea dorește să intervină. O să începem cu raportorii din umbră, cu voia dumneavoastră. Două minute fiecare dintre raportori, vă rog trei, dacă e dacă doriți să mai furați din timpul colegilor care vor veni la rând spre final. Helga Stevens, cere. Helga, te rog, dacă se poate, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, stimată domnule comisar. Vă mulțumesc pentru această informare și vă mulțumesc pentru explicațiile atât de interesante. Încă n-am avut ocazia să citesc uh, toate textele, însă în special uh, m-aș concentra pe spusele domnului Avramopoulos se pun o serie de întrebări, întrebări deosebit de importante. Știm care este situația. Sunt în joc uh, vieți omenești. Nu putem nega acest fenomen și trebuie să vedem cum îl rezolvăm. Se, folosește cuvântul criză. Da, e o criză, dar ce înseamnă această criză? nu există politici care să ne permită să răspundem la astfel de situație. Există state membre care nu joacă regula jocului. Solidaritatea funcționează atâta timp cât și celălalt e dispus Solidaritatea nu poate fi un act unilateral sau pe axa nord-sud și numai așa. Cred, când va lua Comisia măsuri împotriva statelor membre care nu respectă regula jocului și care nu vor să participe la acest efort de solidaritate? Asta e o întrebare care v-a fost pusă în câteva rânduri. Și aș vrea un răspuns clar am pus deja această întrebare de fiecare dată, mi se dau răspunsuri evazive. Vă mulțumesc. Sophie Welt vorbește în locul domnului Wallström. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să mulțumesc coraportorilor pentru spiritul constructiv în care doresc să abordez această sarcină și mă fac ecoul observațiilor făcute de domnul fost prim-ministru, domnul Gonzi, care spune că trebuie să ne uităm la valorile fundamentale, nu la instinctele primare. Uh, Problemele complexe necesită soluții complexe. Și sigur, astfel de vorbe de duh merg foarte bine în ziar, dar nu ne ajută atunci când e vorba de a salva viața unor oameni care se neacă în Mediterana sau care trăiesc în mod clandestin pe continentul european. E important să facem distinția între cei care fug din calea războiului și a persecuțiilor și care au dreptul la protecție internațională în baza Convenției de la Geneva și alții care vor să vină în Europa din motive de ordin economic. Și ar trebui cu toții să recunoaștem că trebuie să creăm metode legale adecvate și pentru emigrația economică, pentru că continentul european are nevoie de emigranți ca proporție a populației mondiale reprezentăm tot mai puțin și suntem tot mai în vârstă. Avem nevoie de oameni în plus pentru economiile noastre. Nu există doar un imperativ moral, prin urmare, deși acesta este prioritatea numărul unu, atunci sigur când vrei să împiedici oamenii să se nece în Mediterana. N-ar trebui să delegăm sarcinile, să spunem, e răspunderea țărilor de origine sau țărilor de tranzit. Nu, problema trebuie rezolvată aici, în Europa și rezolvată în spiritul solidarității și de asemenea ar trebui să împărțim povara așa cum trebuie. Interesant, țările care primesc cel mai mare număr de refugiați și de imigranți nu sunt neapărat cele care strigă mai tare și care se plâng cel mai tare. E nevoie de o soluție europeană. Nu putem accepta ca această temă să fie utilizată în mod cinic de demagogii și de naționaliștii dintr-un stat sau altul. Am să-i ajut, am să-l ajut pe raportoare în același spirit constructiv pe care l-au arătat aici. Doamna Spinelli, raportor din numele partea GUE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc celor două raportoare. Aș vrea să vorbesc în calitate de raportor din umbră despre ceea ce cred eu că sunt defectele foarte grave și persistente în politica europeană. Faptul că se gândește pe termen scurt, se gândește într-o logică a urgenței, de ce care a vorbit și colega mea, Kenji, întotdeauna se acționează în această logică care reduce întotdeauna drepturile fundamentale. Acestea sunt defecte pe care eu le văd uh, chiar și în ultimele lor de poziție Uh, domnule comisar Vramopoulos, pe care comunicarea am auzit-o și acum câteva zile de la Haga, la cartierul general Europol. Prioritățile pe care noastră le-ați uh, indicat sunt uh, lupta împotriva imigrației clandestine și lupta împotriva um, traficanților de persoane, de migranți, așadar, și controlul frontierelor. O altă prioritate sunt uh, cei repatriați și cooperarea cu repatrierile și re, uh, cooperarea transfrontalieră. Aceasta nu mi se pare totuși că este o viziune holistă, generală și vreau să vă întreb care este sensul să lucrezi împotriva acestor traficanți când aceștia nu fac decât să umple o lacună, pentru că nu există căi legale de a ieși din acele țări, așadar ilegalitățile respective se instalează, bineînțeles. A doua întrebare pe care vreau să vă pun este la ce servește programul Triton sau îmbunătățirea programului Mare Nostrum când Organizația Internațională a Migranților spune că cei 6.000 salvați în ultimile zile au fost salvați de către gărzile de coastă italiene și nu de către programul Triton, pentru că Triton se ocupă doar de protecția um, coastei uh, în, și așadar nu cred că pot să mai continui cu această expunere pentru că mi s-au terminat minutele. Doamna Sargentini are cuvântul acum, vă rog. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. De fiecare dată când discutăm despre azil și migrație, ajungem să vorbim despre azil și despre cum să-i oprim pe cei care încearcă să caute un loc mai bun de trăit în Europa. Mă gândesc la Mosmaior, Light, sugestia de a delega procedura de selecție a azilanților către entități dincolo de frontierele europene. Mă gândesc că Medicine Sans Frontier a început o misiune de căutare-salvare în Mediterana pentru că, asemenea altor entități și indivizi, și-au dat seama că nu pot să lași aceste misiuni de salvare în seama statelor membre eu, ale Uniunii Europene. Doamna Spinelli vorbea deja de Triton și de faptul că aceasta nu este o operațiune de salvare propriu-zisă. Vorbim de sistemul european de azil, dacă ar trebui să revizuim sau nu Dublin. Domnule Avramopoulos, am fost dezamăgită că ne-ați spus, sau să spun altfel, sigur, apreciez că ați venit să ne ascultați, Însă eu sunt foarte curioasă ce planuri are Comisia Europeană, ascultându-vă pe dumneavoastră, pe domnul comisar Timmermans, cu câteva săptămâni în urmă, după întâlnirea Colegiului Comisiei pe tema migrației, am auzit două mesaje distincte. Dumneavoastră spuneați că ar trebui să revizuim Dublin, să vedem cum e organizat sistemul și care e chestiunea solidarității între membrii. Domnul Timmermans n-a spus asta. Și am impresia că nu e o diferență de ordin politic, ci una regională în Colegiul Comisarilor. Cei din Nord, ca domnul Timmermans, consideră că e foarte bine să lăsăm lucrurile așa cum sunt, pentru că mm, în Marea Nordului nu sunt ambargațiuni cu refugiați dumneavoastră, însă veniți din Grecia, înțelegeți mai bine despre ce este vorba, pentru că aveți experiența directă în Atena. Sper că poziția dumneavoastră, că se va revizui, Dublin va fi cea dominantă la comisie. FDD, raportorul din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să vă citesc o scrisoare. Iubirea mea, te rog, nu muri, eu aproape că am murit. După mai multe zile și luni de călătorie, am ajuns la Libia. Mâine plec în Italia pentru că acolo mă pot proteja. Tot ce am făcut, am făcut ca să supraviețuiesc și dacă mă salvează, o să fac tot posibilul pentru a găsi un loc de muncă pentru ca să vii și tu în Europa. Dacă vei citi această scrisoare, eu voi fi salvată și vom avea un viitor. Te iubesc și am găsit această scrisoare așadar în, la un uh, buzunar unui tiner de 35 de ani care a venit cadavru la marea pe coastă. Așadar, cred că marea aceasta mediterană mai degrabă o să devină o mare roșie de sânge. Sunt de acord cu ceea ce s-a spus uh, de către Roberta Mezzola și doamna Ken și uh, de ceea ce au spus alți colegi raportori din umbră. Este clar că e, va trebui să uh, ne uh, vedem și care sunt aspectele tehnice ale acestui raport care sunt esențiale. Însă profit de prezența domnului comisar pentru a-i pune câteva întrebări. Prima întrebare se referă la conceptul de urgență sau de Um, ritm în care trebuie să uh, acționăm. Ne-a spus că, ne-a spus că există o dimensiune tragică a acestui problem și că trebuie să acționăm repede. Însă, după părerea mea, repede trebuie să însemne altceva, pentru că cred că această rapiditate trebuia să fie deja abordată ieri mai degrabă, pentru că tragedia continuă în fiecare zi și probabil că nici nu avem acest timp care să ne permită ritmul în care doriți dumneavoastră să acționăm. În al doilea rând, în ceea ce privește mandatul dumneavoastră, dumneavoastră sunteți primul comisar care sunteți mandatat pentru a vă ocupa de migrație și noi, de fapt, vedem în momentul de față și auzim aceleași lor de poziție pe care le-am auzit și anul trecut sau acum doi ani. Dar, din păcate, nicio schimbare concretă nu se întrevede. Eu aș vrea de aceea să vă rog ca, în calitate de comisar pentru migrație, să susțineți să nu, orice care să nu continue această val de um, morți care se cresc din ce în ce mai mult uh, ca număr în Marea Mediterană. Mulțumesc! În interesul transparenței, dragi colegi, trebuie să vă spun că domnul comisar nu va răspunde aici la întrebări, însă sigur a ridicat o serie de chestiuni pe care le putem avea în vedere pe data viitoare. Astăzi însă nu o să răspunde la întrebări, printre altele pentru că mai avem 20 și ceva de intervenienți și nu o să fie timp pentru răspunsuri. Coordonatorii, trei sunt prezenți, doamna Holmeier, vă rog. And two minutes for the coordinators yes, as well. very shortly. <laughs> Uh, domnule președinte, domnule comisar, uh, stimat uh, reprezentant a președinției Consiliului, și domnule premier Adeconții, vă bucur foarte mult să putem să discutăm astăzi despre o abordare globală a migrației. Aș avea trei remarci de făcut. Cred că fiecare strategie trebuie să se gândească și la problemele dreptului internațional maritim și al problemelor de traficanți de uh, Um, persoane, felul în care aceștia pot fi arestați, pot fi opriți și cum se poate combate acest, acest flagel și cum se pot salva vieți. Desigur, toată această strategie deci trebuie să aibă și componenta respectivă. În al doilea rând, cred că comunicarea cu Turcia ar trebui să fie construită un pic mai bine dacă la portul din Mersin există acum cea mai mare placă turnantă de trafic de persoane din uh, zona mediterană și cred că ar trebui, într-un fel sau altul, să încercăm să rezolvăm această problemă a vapoarelor fantomă și a abuzului împotriva persoanelor, a unei industrie adevărate de trafic de persoane. O a treia întrebare din perspectiva mea, cred că ar fi foarte bine să ne ocupăm și de coasta libiană, care este poziția pe care trebuie noi să o avem Uniunea Europeană dacă dialogul nu funcționează și uh, ce consecințe putem să uh, Um, să constatăm. În al patrulea rând, în legătură cu țările terțe și cooperarea cu acestea, se pune problema, bineînțeles, și în felul în care a pus-o și doamna Mogherini de curând, ce facem pentru că există milioane multe care sunt uh, pe fugă, care sunt acum, uh, caută o altă casă și care uh, Așadar, împreună cu continentul african și cu statele africane și cu Liga Arabă, am putea probabil să găsim o soluție în ceea ce privește gestiunea acestor refugiați și posibilități de a găsi condiții de viață demne pentru aceste persoane pe continentul african sau în spațiul arab și uh, poate și cu partenerii americani uh, de nord am putea să găsim eventual un concept. Mulțumesc, spune președintele și acum uh, o locuiește Sophie Guillaume pe Birgit Zippel. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de plin de acord cu multe din lucrurile spuse de colegii mei și n-am să revin. Eu m-aș axa pe o propunere. Aș sugera ca toate părțile implicate în această dezbatere să se gândească la locul potențial jucat de autoritățile locale în acest demers eu am avut ocazia de a mă întâlni cu astfel de factori interesați, Eurocities, de exemplu, care reprezintă comunitățile urbane și care ar putea să participe la această dezbatere la rândul lor. Până anul trecut am fost și eu uh, ales local și știu ce rol joacă comunitățile locale, orașele, atunci când e vorba de migrație și azil. Și cred că am putea să beneficiem pe deplin de pe urma experienței acumulate de orașele europene. Dacă vrem o abordare holistică, de ce să nu includem și această componentă? Cred, într-adevăr, că sunt uh, multe provocări care ne stau în față. Și am putea să găsim soluții discutând cu astfel de structuri locale, când e vorba, de exemplu, de uh, accesul migrației legale, accesul migrației legale, condițiile de primire pentru solicitanții de azil. De exemplu, dacă atunci când e vorba de coeziune socială și integrare, chestiuni ridicate de sosirea migranților, putem presupune că structuri de genul Eurocities ar putea fi extrem de proactive în materie de împărți și împărțirea responsabilităților, de relocări, de acces la un loc de muncă și la educație pentru solicitanții de azil. Mai sunt chestiuni care țin de sensibilizarea opiniei publice. E vorba de a combate aici prejudecățile și confuzii atunci când e vorba de migrație și n-am să intru în detalii. Aceasta ar fi propunerea mea pentru că doresc să nu ratăm ocazia de a beneficia de pe urma acestei experiențe a organizațiilor locale. Două minute ECR, domnul Kirkhope. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. E important să avem această discuție, însă, sigur, ideea este că Europa niciodată nu o să poată face față pe deplin cererii dacă ne uităm la toate categoriile de persoane care vor să vină în Europa, sprijin observațiile domnului Gonții, care e acolo, în linia întâi. E vorba de aspectele umanitare în acestui fenomen, însă este important să facem o distinție între categorii de oameni care vor să vină în Europa. se vorbește despre răspunderea comună și de cum se împărțește, împarte această răspundere, însă, în primul rând, trebuie să facem față activităților criminale din state terțe și de la noi, traficul de copii, care este un lucru îngrozitor. În al doilea rând, trebuie să rezolvăm problema imigranților ilegali și a celor care îi ajută și să facem o distinție între cei care, într-adevăr, își au viețile în pericol, refugiații, care merită un tratament echilibrat, și cei care, mă tem, nu au dreptul de a veni în Europa, care nu se califică și care trebuie să fie trimiși înapoi. Și un ultim lucru aici, domnule președinte, nu facem nici pe departe suficient pentru a discuta cu state terțe. Regimurile de acolo uneori sunt fragile, însă altădată știm care este interlocutorul și nu spunem foarte clar ce răspundere le revine și lor. Trebuie să le ajutăm, trebuie să facem tot ce putem, asistență economică, consultanță, însă mă tem că Europa de una singură nu poate rezolva această problemă. Mulțumesc pentru EFTD. Doamna Ferrara, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule comisar Avramopoulos, și astăzi am vorbit despre un angajament cu țările de tranzit și de o cooperare mai bună. Eu aș vrea să vă rog să clarificați această chestiune, pentru că am uh, aflat de curând, de exemplu, că există o propunere din partea ministrului nostru, Alfano, pe care a prezentat-o către dumneavoastră, ministrul francez și spaniol împreună cu dumnealui, cu privire la implicarea unor țări terțe, mai ales a Tunisiei în, uh, și a Egiptului în uh, gestiunea și primirea migranților. E vorba de un non-paper de 14 puncte care ne-a lăsat destul de mască uh, mai ales în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale pe care trebuie să o acorde migranților și în legătură cu un punct în mod special care vorbește în mod expres de măsură de descurajare a migranților pentru ca să nu mai vină în Uniunea Europeană. Dumneavoastră spuneați că frontierele Uniunii Europene trebuie să fie sigure, dar să rămână deschise. Vă cer așadar o clarificare în acest sens în legătură cu această propunere pe care ați primit-o din partea acestor ministri. De asemenea, cum am mai vorbit și astăzi, am vorbit despre lupta împotriva migrației ilegale, de lupta împotriva traficanților de persoane și de migranți. Și uh, colega mea, Barbara Spinelli, spunea înainte că, în mod ciudat, traficanții s-au regăsit uh, să umple, de fapt, un, o lacună juridică. De fapt, au reușit să combată o absență a unei legislații sigure din partea Uniunii Europene. Fiind dat că există mai mult uh, în ceea ce privește accesul legal către Uniunea Europeană, e destul de restrâns, mai ales uh, uh, și se bazează pentru perso- pe persoane care au competențe specifice sau au nevoie de primire economică, deci de, care sunt vin aici din motive economice. Vreau să vă întreb dacă există posibilitatea de a anticipa um, aceste probleme în uh, domeniul migrației și să ne spuneți eventual ce se va întâmpla cu cei care vor solicita azil uh, care nu sunt uh, calificați, deci cei care vor să intre în Uniunea Europeană și nu au competențe specifice. Mulțumesc. Thank you and um, begin with Mulțumesc. Acum trecem la lista membrilor. Miriam Dali. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte, foarte pe scurt in my opinion, that if we want to really tackle the root of immigration, we need to work together. În primul rând, în acest efort trebuie să, dialog, să dialogăm cu statele terțe și, din nefericire, până în prezent, acest dialog lipsește. Apoi, eradicarea traficului de persoane. Traficul de persoane. Acest trafic practic subminează valorile noastre europene. M-am bucurat să aud astăzi că s-a menționat Libia, pentru că trebuie să facem ceva atunci când e vorba de Libia. Eu vin din Malta, noi suntem pe linia frontului. Ce se întâmplă acolo ne afectează direct. Traficanții de persoane devin tot mai îndrăzneți, îi silesc pe migranți, se urge pe embarcațiuni supraaglomerate, pe vreme proastă, practic îi trimit la moarte. Și apoi Trebuie ca Frontexul să aibă instrumentele adecvate pentru a putea fi eficient și ar vrea să știu ce are de gând Comisia în acest sens. Vorbeam de solidaritate cu țările afectate direct. Acest lucru este important, dar din nefericire foarte puține s-au făcut. Și de asemenea, ce va face Comisia pentru ca noi să putem într-adevăr vorbi de o solidaritate autentică? Și apoi, în primul rând, infrastructură pe termen lung. E nevoie de asta, lipsește în prezent la nivelul întregii Uniuni Europene, pentru că această infrastructură ar permite absorbția la un nivel mai înalt a acestor refugiați și o viață demnă pentru ei, chiar dacă urmează să fie returnați în țările de origine. Sper că aceste capacități de primire în statele membre vor fi reevaluate. Nu putem permite ca unele state membre pur și simplu să ignore situația. Mulțumim, Miriam. Colegi, din nefericire, am fost rugat să merg la o întâlnire de urgență a conferinței președinților. Trebuie să mă duc acolo și doamna Holmeier, conform protocolului, a avut amabilitatea de a mă înlocui, însă am să mulțumesc raportarilor că s-au pregătit atât de bine și colegilor pentru că demonstrează un interes atât de viu în această chestiune și aș dori să le mulțumesc uh, oaspeților noștri. Vreau să vă mulțumesc pentru acest schimb de opinii. Începând încă o dată îmi cer scuze că trebuie să plec și mulțumesc doamnei Holmeier. Just in the next speaker is going to be Mrs. Gomez. Anna, if you want to carry on. I think we agree that indeed uh, the migratory pressure should be an suntem uh, de acord, cred că aceasta ar trebui să fie o oportunitate și nu o criză. Cred că trebuie căi legale pentru migrație. Cred că trebuie și știm că trebuie o împărțire mai bună a sarcinii și că este nevoie de o finanțare comună mai bună. Însă, din păcate știind toate aceste lucruri, nu combatem uh, cu adevărat uh, Uh, persoanele care, traficanții de persoane. Nu există niciun mandat, nu există uh, decât cei care sunt la fața locului care încearcă să rezolve problema. Și noi ar trebui să lucrăm european și nu lucrăm european, pentru că, într-adevăr, există o criză și criza este umanitară dar este și o criză politică. Acesta este motivul uh, eșecului nostru. Statele membre nu reușesc să se adune. Mai multe state membre, noi am fost, de exemplu, statele membre au fost în Irakul de Nord. De ce nu se coordonează bine? Și nu, nici măcar ajutorul umanitar nu îl coordonează bine, nici măcar uh, să se asigure că uh, copiii din taberele de refugiați uh, asirieni, creștini și așa mai departe să aibă școli. Dacă nu au școli la taberele de refugiați, în Liban pentru oamenii care vin din Siria, vă dați seama care vor fi consecințele pe termen lung. Aceasta este un eșec absolut, un eșec absolut al coordonării Uniunii Europene. Deci Libia este într-adevăr o problemă de securitate foarte mare. Este din cauza noastră, nu din ceea ce am făcut, ci din cauza ceea ce nu am făcut. Adică toate uh, acțiunile de uh, cooperare au fost posibile și n-au fost uh, folosite și acum statele membre trebuie să acționeze. Îl susțin, susțin pe domnul premier Gonza când cere să fim operaționali, cere să avem uh, o abordare holistă, globală și să implicăm agențiile care nu sunt momentan implicate și care nu au nici măcar un mandat. E nevoie de o direcție politică pentru a salva nu numai viața migranților și a refugiaților, ci și a cetățenilor noștri care sunt acum uh, și în uh, amenințarea de terorism. Mulțumesc. Aș vrea să vă rog acum să, să respectăm un minut și jumătate, pentru că altfel vom depăși timpul. Domnul Niedermüller are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult. Am înțeles, uh, doamnă comisar, că nu pute, doamnă președinte, că nu putem să punem întrebări domnului comisar. Vreau face doar uh, o remarcă și vreau să vă atrag atenția asupra frontierelor um, terestre ale Uniunii Europene. Vreau să vă dau un exemplu din Ungaria, țara mea, care are o nouă rută a migrației uh, prin Balcani uh, către Europa și comunitatea europeană și trebuie să ne uităm la situația dificilă în care se găsesc acești migranți care vin, de exemplu, din uh, din Somalia, din Irak, din Siria. Bineînțeles că nu există posibilitate să obții o viză pentru spațiul Schengen sau pentru Europa și, pe de altă parte, trebuie să înțelegem că foarte multe guverne în Malta sau în Ungaria nu urmează politica migrației din partea comunității europene și uh, există politici prea restrictive de migrație. Eu cred de aceea că trebuie să avem o discuție foarte clară despre cum să terminăm odată cu dezbaterea aceasta de migrație legală și ilegală în comunitatea europeană. Mulțumesc foarte mult pentru precizare. Doamna Cinici are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar Avramopoulos, uh, pentru toate intervențiile acestea. Vreau să mă întorc însă la cifre, pentru ca să vedem mai clar. 5.029 de persoane salvate la coastele Europei în Sicilia în ultimele zile, ieri 9 morți în largul uh, Uh, coastei libiene Probabil că mai vin 1000-1200 de persoane care vor veni numai în portul din Palermo. Nu e vorba de o urgență, e vorba de o problemă, un exod în masă pe care trebuie să-l combatem și trebuie, pe care trebuie să l rezolvăm mai degrabă în calitate de Uniune Europeană. Eu săptămâna trecută am fost în Sicilia, am vizitat centrul de prim ajutor și de uh, primire din Poțarlo, m-am întâlnit cu operatorii instituționali și cu organizațiile non-guvernamentale de acolo, am fost și pe unitățile navale ale operațiunii Triton, am fost și la la gardele, gardile costeare din, uh, de, din Poțalo și apoi am fost la cei care coordonează Tritonul. A fost o experiență foarte interesantă și care mi-a arătat exact care sunt problemele concrete pe care le au persoanele care sunt acolo, care trebuie să se să activeze în acest domeniu, mai ales în momentul în care există foarte multe debarcări uh, dramatice pe coastele noastre. Făcând această vizită am înțeles foarte bine cât de important este ca Uniunea Europeană să aibă o politică globală globală și unitară în uh, această problemă, păzându-se pe principiile de solidaritate și de uh, Uh, cooperare. Nu am prea mult timp, așadar nu pot decât să continui uh, propunerea pe care a făcut-o colega mea Silvi și anume să facem o vizită la aceste structuri cât se poate de repede pentru a orienta concret intervențiile pe care le-am făcut până acum și pentru a vedea ce s-a întâmplat. Mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați vorbit de agenda pentru migrație, pentru că, într-adevăr, e vorba de intervenții urgente și intervenții necesare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Binberg, are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord uh, că este important să vizităm aceste locuri. Le-am vizitat și eu și am văzut ceea ce se întâmplă acolo. Pot să vă spun că sunt și mai îngrijorat pentru că um, atunci când am plecat mi-am dat seama că nu există nicio resursă pentru a-i primi pe toți acești oameni. Ceea ce mă îngrijorează și mai tare este că aceste persoane sunt în Italia deja de un an, unii dintre ei ce viitor au aceștia, ce posibilitate au de a fi ajutați, ce pot face, nimic. Avem Eurodacul sau ceea ce se numește Eurodacul pentru amprentele digitale, iar apoi după 18 luni uh, acestea expiră. Putem, puteți rămâne în Italia luni întregi și puteți uh, să apoi să pleceți caz din aceste tabere pentru a cere azil. Argumentul meu este dacă putem să eliminăm această politică comună, trebuie ca statele membre să fie din nou cele care să se ocupe de politica azilului, pentru că ceea ce se întâmplă la Frontex, 95% din uh, acțiunile lor nu sunt uh, decât acționate, nu sunt deloc în largul mării și nu este numai un exemplu, aș mai putea să vă vorbesc încă jumătate de oră despre acest lucru, însă am două întrebări pentru că nu am foarte mult timp. Întrebări către domnul comisar. Cum uh, credeți că trebuie să, se, să decurgă finanțarea echitabilă între statele membre? Vom avea la fel aceeași situație de plată din partea tuturor sau nu? Și către domnul Gonzi din Malta, eu am fost în Sicilia, în Italia și m-am fost întrebată ce trebuie să facem. Uh, având în vedere situația din Libia și din Tunisia. De fapt, nu mi se răspunde când pun întrebări, deci aș vrea măcar doar să transmit aceste idei. Mulțumesc. Doamna Maier are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori, în primul rând, să vă spun că există foarte mulți migranți, foarte multe persoane care au intrat uh, în uh, Italia și cred că ar trebui să găsim o soluție. Pentru ca să nu existe neînțelegeri. Ce s-a făcut aici? Nu s-a făcut uh, nici în numele alegătorilor mei, nici în numele meu, nimic. Domnule comisar, vă aflați astăzi aici. Se pare că nu pentru a răspunde la întrebări, dar eu oricum vă adresez întrebarea ne aflăm în sezonul uh, de vârf al migrației. Știm că din nou mii și mii de imigranți vor traversa Marea Mediterană. Veți încerca să eliminați problema sau veți aborda cu adevărat problema? ni s-a spus, uh, referitor la Italia și Frontex, că 89% din timp este rezervat pentru căutare și salvare. Și ce se întâmplă cu supravegherea? Ce înseamnă, de fapt, supravegherea? Cât timp este destinat? Ar fi vorba de reținerea acestor imigranți ilegali înainte ca ei să treacă frontiera vorbim de salvare, de obligația de a acorda ajutor în uh, larg, în situații de urgență. Malta interpretează într-un mod foarte restrictiv uh, acest concept uh, de distress, de nevoie în larg, de SOS. Ce înțelege Malta concret prin acest concept și care este rolul jucat de garda de coastă în Malta? Vreau doar să vă atrag uh, cuvânt, să vă atrag atenția doamnelor și domnilor că domnul comisar nu este aici pentru a răspunde la întrebări pentru că strategia este prezentată doar în mai. Deci acum puteți doar să dați uh, păreri personale. Domnul Crisogonos are, Crisogonos are cuvântul acum. Vă rog. Mulțumesc. Problema migrației arată, într-o manieră caracteristică, absența unei identități colective europene și solidarități între statele membre din Uniunea Europeană. Adevărul este că cei solicitanții de azil și migranții merg către statele din nord ale Uniunii, unde găsesc uh, mai multe oportunități de ocupare pe care nu le pot găsi în statele membre din uh, bazinul mediteran, care sunt în recesiune și austeritate. Totuși, regulile de bază pe care le regăsim în așa numitul regulament Dublin 2 obligă aceste persoane, de fapt, să stea în statul membru în care au ajuns. Și astfel, problema migrației se transferă, de fapt, pe umerii acestor state membre și atât. Aceste ume, acești umeri nu sunt destul de puternici pentru a putea face uh, față acestor probleme. Grecia, de exemplu, care are probleme financiare serioase, nu poate să aducă un adăpost și uh, multelor persoane care vin din Turcia și încalcă astfel drepturile fundamentale printr-o serie de decizii a Curții Europene de la Drepturilor Omului. Statele din uh, nordul Europei ar trebui să se, nu se mai ascundă și să nu mai spună că ceea ce este necesar este un amendare parțială, ci o întoarcere completă a principiilor pe care se bazează regulamentul Dublin 2. Sarcina trebuie să fie purtată de către ambele state membre în proporțional cu populația lor și PIB-ul lor. Mulțumesc! Frau Kollegin Piri. Doamna Cati Piri are cuvântul. Thank you, Chair. Mulțumesc o să încerc să-mi reformulez întrebările în declarații, care sunt până la urmă în uh, acest Parlament destul de multe declarații. Când vorbim despre solidaritate în Uniunea Europeană și uh, am auzit aceasta și într-o conferință de presă vorbim despre protecția frontierelor, despre traficanți, tra combaterea și a rutelor traficanților, călăuzelor, însă nu am auzit uh, să se vorbească și despre cercetare și uh, salvare. Cred că în cadrul uh, acestei solidarități se încadreze și salvarea și cercetarea. Dacă vorbim de împărțirea sarcinii, acum sunt 5 state membre care uh, au 75% din migranți pe umerii lor. Sper ca și Comisia să înțeleagă acest lucru, să vină cu un mecanism adecvat. O altă problemă este problema uh, re retrimiterii, um, cred că numai jumătate din statele membre se ocupă de această problemă în momentul de față și cred că este nevoie să avem un mecanism care să oblige statele membre să împartă toate sarcinile în acest domeniu. Și o altă ultimă remarcă care a mai fost făcută, trebuie să ne uităm la solidaritate și în cadrul societăților noastre. Sper că există un, uh, o legătură clară între migranții care vin ca refugiați și cei care sunt uh, migranți economici și că există o distinție și între uh, aceste persoane. E nevoie de aceea de politici de returnare pentru ca persoanele care sunt refugiați să nu intre în această categorie și ci să poată să se ducă înapoi din Uniunea Europeană într-o manieră credibilă. Mulțumesc, domnul Foc are cuvântul acum. Da, mulțumesc foarte mult, doamnă Holmeier. Ne confruntăm cu următoarea situație, vorbim uh, de capacitățile limitate de uh, absorpție a migranților în Europa și domnul comisar a spus că avem nevoie de o abordare globală cu măsuri eficiente și durabile pentru a putea să facem față acestui fenomen al migrației. Una din aceste patru idei principale a fost uh, politica de retrimitere uh, foarte credibilă. Ieri puteam citi în Germania că sunt 600 de mii de azilanți uh, în Germania pe an care uh, deci nu primesc azil, sunt refuzați. Cred că cifra la nivelul Europei ar fi probabil de un milion și mă gândesc că dacă acest pilon trebuie să fie menținut de o retrimitere consecventă, ce facem cu un milion? Cum îi trimitem uh, acest milion? Cum îl trimitem înapoi pentru a face loc pentru alte persoane în Europa? Domnul Gonzi a spus spus într-un mod impresionant că omul trebuie să stea în centrul uh, preocupărilor noastre. Cred însă că omul are și dreptul să aibă o patrie și patria este acolo unde s-a născut. De ce nu ne gândim mai mult să facem mai multe pentru a combate um, cauzele migrației pentru ca oamenii să poată să aibă o perspectivă și un viitor acolo unde s-au născut, să găsească un loc de muncă și acolo. Cred că această idee ar trebui să facă parte și ea din abordarea globală și din momentul de, momentul de față cred că lipsește cu desăvârșire. Mulțumesc. Domnul Weidenholzer are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. S-au menționat foarte multe aspecte, dar cred că trebuie să ne gândim că în această discuție este bine să vorbim și despre defectele politicii europene. Foarte multe lacune există și multe lucruri se întâmplă pentru că am eșuat noi. Fie că ne gândim acum la politica comercială sau la faptul că aceasta a dus la o presiune mai mare asupra migrației, politica de siguranță, de securitate, care a dus de asemenea la problemele pe care le avem. Și avem și prea puține mijloace financiare în anumite uh, regiuni, nu putem să stabilizăm regiunile respective. Am fost în Irak, am fost în Liban și am văzut peste tot cât de mult vor oamenii să fie ajutați. De exemplu, când 4 milioane de libanezi au uh, 1 milion de, 2 de uh, refugiați, vă dați seama ce situație este acolo. Trebuie să încercăm să susținem aceste țări mai mult din 20, avem 23 de milioane de euro pentru Liban și pentru Irak 60 de milioane, este prea puțin acest fond. Cred că se pune din nou problema o, a unei revizuiri a politicii noastre față de aceste state. Mulțumesc. Acum, doamna Post, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Am înțeles că Europolul și Comisia au început să lupte împotriva ceea ce se cheamă migrația ilegală, luptând împotriva, împotriva traficului de persoane. Cred, bineînțeles, că trebuie să luptăm împotriva traficului uh, penal de persoane ilegal, însă împiedicarea oamenilor de a intra în Uniunea Europeană când ei uh, pleacă din zone de război uh, este altceva. Comisia a luat o inițiativă de asemenea pentru a lupta împotriva persoanelor care cer protecție, ceea ce este o evoluție negativă. Bineînțeles că trebuie să aducem ajutor în exterior pentru ca să putem dezvolta drepturile omului, democrația către exterior, însă cred că unica manieră de a combate traficul de persoane ar trebui să se concentreze pe crearea unor căi legale cu cooperarea cu țările terțe pentru ca să existe o viziune uh, în lanț a procesului de imigrație pentru a intra în Uniunea Europeană. Și apoi cred că trebuie să respectăm și drepturile omului, adică cred că trebuie să respectăm dreptul la azil. Cum se poate vorbi uh, despre migranți ilegali, uh, despre persoane ilegale când e vorba de solicitanții de azil? Cred că este un termen greșit pe care îl folosim aici. Trebuie să ne gândim, deci, la o soluție pentru a răspunde la întrebarea ce fel de perspectivă vrem să le dăm acestor oameni. Oamenii aceștia sunt o problemă sau e vorba de o politică care ea trebuie să fie reajustată. E nevoie de o politică comună în Uniunea Europeană, trebuie să ne gândim la acest lucru. Trebuie să știm că lucrurile trebuie să fie în interesul tuturor uh, Uh, statelor din Uniunea Europeană și nu numai a Italiei și Maltei. Da, în uh, Uniunea Europeană se poate obține informații despre refugiați în Bulgaria care vin din Siria, care nu îndrăznesc să iasă din centrele lor pentru că rasismul este atât de puternic încât au într-adevăr o problemă și cred că trebuie să ne gândim la toate aceste probleme. Mulțumesc. Domnul Björg are cuvântul acum. Doamna. Tack så mycket. Uh, I would like to echo some of the things that has been Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu multe din observațiile ridicate de colegii mei și mă îngrijorează îndeoseb cele spuse de colega mea în post. Ce înseamnă, de fapt, abordare holistică în combaterea traficului de ființe umane, externalizarea către țări terțe și protejarea frontierelor? Cred că avem nevoie să ne schimbăm paradigma în abordarea noastră trebuie să ne întrebăm ce poate face Uniunea Europeană pentru a purta cu adevărat partea de răspundere care ne corespunde, având în vedere că în vecinătatea noastră se poartă războaie și că există sute de mii, nu doar mii, de oameni care caută și au nevoie de protecție. Ar trebui să ne întrebăm cum putem salva vieți pe Marea Mediterană. Pentru că dacă nu punem întrebările corecte, nu primim răspunsurile corecte. Mă întreb cum putem, de asemenea, apăra drepturile acelora care încearcă să ajungă la frontierele noastre, dar și odată ce sunt aici. Și cum putem face ca statele membre să-și asume mai multă răspundere? Unii spun, da, trebuie în primul rând să abordăm traficul de ființe umane. Și uh, eu cred că, în primul rând, trebuie să abordăm uh, salvarea de vieți în Mediterană și nu putem să ne bazăm doar pe Frontex sau pe uh, Doctor Fără Frontiere aici. Frontex e o agenție de supraveghere a frontierelor, așa cum s-a subliniat deja. Trebuie să uh, dăm dovadă de alte ambiții aici și trebuie să limităm uh, externalizarea răspunderii noastre vis-a-vis -vis de refugiați și de migranți. Uh, ar trebui să vedem o altă evoluție față de cea uh, la care asistăm acum vis-a-vis -vis de abordarea față de refugiații din țări terțe. Pentru că dacă nu, nu vom face decât să creăm un obstacol pentru drepturile omului și refugiați. Mulțumesc! Mulțumesc noastră, dar nu prea mai avem timp. Colegul Radev pentru a încheia. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Ca, un euro de, ca eurodeputat din uh, Bulgaria, subiectul refugiaților este un subiect foarte important pentru țara mea. Din câte știți, Bulgaria se află la frontiera externă a Uniunii Europene. Suntem o țară vecină cu Turcia și în ultimii ani am confruntat cu presiuni sporite, mai ales având în vedere conflictul din Siria și din Irak. Bulgaria găzduiește mii de refugiați suntem uh, gazde bune, primitoare și încercăm să facem tot ce ne stăm în putință pentru a veni în ajutorul refugiaților în aceste momente dificile. În același timp însă nu putem face față acestui flux de migrați. Iată de ce cerem ca statele membre să dea dovadă de mai multă solidaritate. Și cea mai bună dovadă a acestei solidarități a fi crearea unei scheme obligatorii de uh, reinstalare, mai ales având în vedere indicatori precum uh, PIB-ul statului respectiv. Și mă întreb dacă se prevede noua politică pentru migrație o politică referitor la redistribuirea migranților, pentru că Bulgaria devine tot mai mult o rută alternativă pentru traficul uh, de ființe umane și pentru refugiați. Ce măsuri se vor lua pentru a stăvili această tendință? Da, aveți misiunea dură de a răspunde în acest timp limitat care ne, răspunde la, care ne rămâne la dispoziție acestor întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc. După ce am ascultat uh, intervențiile colegilor mei, aș dori să vă spun că dacă aș putea să răspund în 5 minute alții care au avut 5 ani la dispoziție ar fi putut răspunde mult mai repede. Nu pot uh, să vă ascund faptul că uh, de când uh, mă aflu, de când uh, am asumat acest mandat, uh, am, mi-am schimbat și eu părerea despre acest subiect. Avem, într-adevăr, nevoie de o abordare holistică și ar trebui în același timp să reflecte principiul care ne unește pe toți și anume respectarea drepturilor fundamentale, drepturi care derivă din civilizația noastră dezbaterea nu are loc uh, din cauza contextului, ci o dezbatere care a fost planificată de mult timp. Însă, evenimentele recente fac uh, din acest subiect unul extrem, de extremă urgență. Comisia și-a pregătit intervenția de mult. În, această, în cadrul acestei comisii, în cadrul Comisiei Libe, la Strasburg, am avut ocazia să vă spun că pregătim o nouă agenda, agenda pentru imigrație, pentru migrație în Europa și care sunt deosebile față de politica anterioară. Ați spus de altfel în repetate rânduri. Avem o abordare mult mai coerentă pentru a face față problemei. Evenimentele recente, după cum vă spuneam, um, au făcut din acest subiect unul de extremă actualitate, dar nu acesta este motivul din spatele dezbaterii. Uh, în urmă cu patru luni am început să cooperăm și dăm curs acestei cooperări. La sfârșitul lunii mai vom adopta o nouă agendă pentru migrație. Aceasta va fi dezbătută la Consiliu, își va urma cursul firesc și în cele din urmă în Europa vom putea ad- adopta o politică completă, un lucru care de altfel trebuie adoptat de statele membre pentru că ele vor fi responsabile pentru punerea în aplicare. E vorba aici de principiul, cum principiul solidarității, răspunderii, uh, drepturile omului, dar în același timp ținem cont și uh, de cum stau lucrurile la fața locului. Adevărul e că Europa e un continent mare uh, și e nevoie de participarea tuturor pentru um, a contribui la creșterea și dezvoltarea acestui continent. Nu am să intru în detalii pentru că au fost multe întrebări, aș dori să vă mulțumesc. Dacă ați dori să știți detalii, acum la comisie discutăm despre uh, propunerile finale. Și dați-mi voi să vă spun că nu există distensiuni la comisie. Noi ne-am fixat deja prioritățile, știm uh, cum stau lucrurile, da, e adevărat, venim din, din țări diferite și fiecare stat membru are altă experiență în gestionarea acestei probleme, însă misiunea noastră este aceea de a analiza situația și de a stabili pilonii unei politici europene. Iar acest lucru s-a întâmplat, după cum vă spuneam, la finele lunii mai. Într-una din întâlnirile noastre viitoare, fie la Strasburg, fie aici, uh, voi avea ocazia să vă răspund uh, în amănunt fiecare întrebări. Aștept uh, cu mare interes contribuțiile și ajutorul dumneavoastră. Parlamentul are un rol important de, de jucat, împreună cu Consiliul, bineînțeles, dar există o deosebire față de cum stăteau lucrurile în trecut. Și anume, de această dată, Comisia a hotărât să joace un rol fruntaș în abordarea acestei probleme. Vă rog, nu aveți nicio îndoială când uh, va veni clipa, bineînțeles că vom, ne vom evalua politica și propunerea de politică, vom fi făcut uh, un pas înainte. Trebuie să vedem dacă în ultimele decenii politica, uh, Europa a adoptat politici comunitare pentru a face față problemelor care ne confruntăm. Din punctul meu de vedere, există multe lacune, lacune care trebuie remediate și în același timp respectând uh, principiile fundamentale ale proiectului european. În uh, ultimul rând, trebuie să vă spun, da, e nevoie ca țările terțe să participe. Iată de ce acum uh, călătoresc uh, reprezentând Europa și încerc să le spun țărilor terțe care sunt răspunderile lor. M-am întâlnit cu ministrii de externe cu care cooperăm, cooperăm cu toate țările implicate direct sau indirect în procesul uh, imigrației ilegale. Aș dori să vor, vorbesc de țările aici, de țările de tranzit, de origine și de destinație. La Roma ne-am întâlnit pentru prima dată și am discutat uh, cu cărțile pe masă. Această discuție va continua și sper că uh, mi-ar plăcea să cred că vom uh, da de capăt acestei probleme. și că vom pune capăt acestei industrii criminale care a fost creată. Este o industrie extrem de bine organizată, mult mai bine organizată chiar decât statele membre. Și mă refer aici la traficanții de ființe umane. Vă mulțumesc încă o dată pentru cooperarea de astăzi și, din câte știți, eu uh, simt că aparțin acestei comisii, e comisia mea în Parlament și vă mulțumesc pentru ajutorul dumneavoastră și vă rog, uh, nu ezitați să mă contactați dacă considerați că puteți veni cu contribuții care să ne fie de ajutor. Vă mulțumesc, domnule comisar, vă mulțumesc pentru cooperare și ne vom întâlni cu mare plăcere pe data de 6 mai. I-aș fi dat cu mare plăcere zic și domnului Gonții. Vă mulțumesc că v-ați aflat astăzi aici pentru a vă prezenta perspectiva referitor la uh, lacunele și punctele cheie ale politicii referitoare la migrație în Europa. Domnul Gonzi, aș dori să mulțumesc uh, membrilor acestei uh, comisii și domnului comisar. M-am bucurat uh, să aud remarciile sale finale și aștept cu mare interes felul în care va aborda întrebările adresate astăzi. E un subiect important care vizează nu doar aspecte concrete, ci toți cetățenii noștri. Vă mulțumesc încă o dată. Încă o dată aș dori să întreb uh, președinția Consiliului dacă există remarci finale. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru dezbaterea de astăzi. Au fost atât de multe puncte ridicate, am uh, luat uh, multe notițe. Foarte succint am să fac patru observații. În primul rând, dumneavoastră, ați vorbit de nevoia sau posibilă nevoia unor noi căi juridice de atac, dați-mi voie să vă spun că ar trebui să luăm uh, cu atenție și cu prudență în calcul aceste oportunități, ar trebui să avem grijă în sensul că nu trebuie să generăm așteptări greșite pentru resortisanții țărilor terțe, ci ar trebui de asemenea să avem grijă pentru a evita potențiale abuzuri ale regimurilor deja existente. Ar trebui să avem așadar grijă. Mulți dintre dumneavoastră ați vorbit de rolul agenției Frontex. Din câte știți, Frontex este responsabil de misiunea Triton în Marea Mediterană și principala sa misiune este supravegherea frontierelor externe ale Uniunii Europene. resursele alocate acestei operațiuni pot fi folosite atunci când există o situație de urgență care a fost identificată și servește scopului alocat. E adevărat că în Uniunea Europeană există resurse extrabugetare alocate în acest sens către Frontex și uh, operațiunea Triton de altfel a fost prelungită. Mulți din, dintre dumneavoastră ați ridicat întrebarea referitoare la ce înseamnă de fapt o abordare completă și sincer E o discuție destul de complexă. Trebuie să vorbim în acest context de nevoia unor campanii de conștientizare menite să sporească toleranța față de imigranți și da, față de politicile pentru imigrație. Nu în ultimul rând, nu putem sublinia îndeajuns rolul cooperării cu țările terțe. Trebuie să luăm măsuri pe termen scurt, însă pe termen lung Politicile de dezvoltare joacă un rol fundamental. Trebuie așadar să ne punem de acord referitor la viitoarele politici de dezvoltare pentru a putea ajuta țările terțe să se dezvolte. Pentru a conchide, concluziile Consiliului s-au concentrat asupra unor aspecte fundamentale. Principalele trei dimensiuni sunt, în primul rând, cooperarea cu țările terțe, în al doilea rând, consolidarea capacității Uniunii la frontiere și, în al treilea rând, o mai bună punere în aplicare a acquis existent. Pot să vă asigur că președinția letonă a Consiliului consideră imigrația ca fiind un subiect prioritar. Vom continua discuții și vom continua monitorizarea de aproape acestui subiect. Vă mulțumesc încă o dată. Aștept cu mare interes cooperarea referitor la acest subiect în viitor. Mulțumesc din suflet și mulțumesc și interpreților Pe data de 6 mai ne vom întâlni în, uh, pentru a continua acest subiect. Vă mulțumesc în numele președintelui tuturor celor de la prezidiu și membrilor comisiei.